hat es keiner gehört. Mein Gott. Once again. Ich freue mich, dass wenigstens zwölf Leute da sind. Mă bucură faptul că cel puțin 12 uh, membri sunt prezenți. După părerea mea, sunt cam puțin, dar suficienți. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Este adoptată așa cum este. Comunicările președintelui. Ședința noastră este transmisă în uh, internet. Nu există interpretare în, uh, în cehă, în malteză, în suedeză, în letonă. Domnul Schöbel este astăzi pentru ultima dată prezent la comisia noastră. El a fost întotdeauna uh, legătura noastră directă cu Comisia și noi am fost întotdeauna foarte mulțumiți de activitatea uh, dumnealui și dorim toate cele bune pentru uh, restul activității pe care îl va avea de, de acum înainte. Vă mulțumim încă o dată. Însă nu, nu intră în pensie ci uh, trece la Direcția Generală pentru Ocuparea Locurilor de Muncă de la Comisie. Ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi și mă bucură faptul că doamna comisar este prezentă. Bine ați venit, uh, Andrula Vasiliu. Cred că a, a trecut uh, deja destul de mult timp de când nu v-am mai văzut. După părerea mea este vorba de deja 8 luni. Între timp, în ianuarie a fost prezentă doamna Reding în aprilie doamna Cross, Cross și mă bucură faptul că ați venit și uh, dumneavoastră la comisia noastră. Știu că ați avut o problemă în familie în Cipru și că nu a fost posibil să veniți mai devreme. Sunteți foarte binevenită la comisia noastră și nu doar pentru a ne explica ce vom face în acest an, dar și în anul următor. Și suntem foarte, așteptăm cu nerăbdare dacă ne veți uh, prezenta uh, Uh, programele următoare multianuale. Există foarte multe uh, zvonuri și știți care este efectul acestor zvonuri. Se creează până la urmă o adevărată avalanșă care ne acoperă pe toți. Deci, dacă este posibil, ați putea să ne spuneți care sunt planurile Comisiei în acest domeniu al culturii, al educației și așa mai departe. Știm că în uh, 1 iulie se prezintă un fel de propunere, însă până atunci s-ar putea ca mulți dintre noi să nu mai fim aici la Bruxelles și ar fi bine dacă ne-ați clarificat mai multe aspecte um, astăzi. Desigur, sunt convinsă că mulți colegi uh, și multe colegi vor pune întrebări la care sperăm că veți răspunde.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 Mă bucur foarte mult că m-am întors printre dumneavoastră. Așa cum uh, ne-a explicat, uh, v-a explicat președinta Comisiei, din păcate, la ultima reuniune la care trebuia să particip, uh, nu am putut veni din cauza că am avut un eveniment nefericit acasă. Dar cred că această întâlnire a noastră vine la timpul potrivit. În ultimele câteva luni, cooperarea noastră a fost foarte fructuoasă. Am adoptat um, eticheta patrimoniului european, uh, un uh, program foarte bun. Sper să putem continua în același uh, spirit. Luna trecută, la Strasburg, mai mulți am participat la dezbaterea comună privind educația și cultura și discuția noastră a arătat că împărtășim o viziune comună a ceea ce contează pentru cetățenii noștri și în domeniile în care Europa poate face, poate schimba lucrurile. Pentru educație și cultură e nevoie de investiții uh, publice adecvate. Într-un moment de criză economică trebuie să continuăm să investim în uh, sursele creșterii viitoare. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește eforturile noastre la nivel european unde Europa adaugă um, o plusvaloare uh, statelor membre. În a doua parte a acestui an voi lansa o comunicare privind modernizarea învățământului superior. Este vorba de una dintre activitățile strategice, dintre inițiativele strategice ale Comisiei pentru 2011 și uh, una dintre cele mai importante părți ale strategiei Tineretul în Mișcare. Unul dintre obiectivele Europei 2020 este, după cum știți, ca cel puțin 40% din tineri să um, fie absolvenții învățământului superior. Deci, dincolo de um, beneficiile culturale și sociale ale învățământului superior, acest lucru va um, ajuta Europa să ocupe cele 60, 16 milioane de locuri noi de muncă, pentru care va fi nevoie de calificări superioare până în 2020. Însă, nu este suficient să avem uh, obiective cantitative. Trebuie să ne gândim uh, bine și și la genul de învățământ superior pe care dorim să-l dezvoltăm în anii uh, următori. Așadar, comunicarea mea va uh, încerca să răspundă la uh, câteva întrebări dificile. Cum ne asigurăm că toți tinerii au acces egal um, la învățământul superior? Ce tip de relație dorim să dezvoltăm cu mediul de afaceri? Cum ne ajutăm universitățile să se deschidă, să-și deschidă porțile pentru lume și să um, concureze la nivel internațional. Cum îi ajutăm pe studenți, pe profesori și pe cercetători să fie mai mobili? Cum promovăm um, gradul de angajabilitate a absolvenților? Protejând uh, valorile um, învățământului. Tineretul european continuă să treacă printr-o criză economică profundă. Când uh, șomajul în rândul tinerilor atinge punctul de 40%, cum s-a întâmplat în mai multe state, acest lucru uh, generează frustrare și uh, furie în generații întregi. Când tinerii încep să-și piardă speranța în viitor, încep să pună sub semnul întrebării instituțiile de bază ale Uh, societăților noastre și în joc este însăși democrația europeană. Acest lucru trebuie să fie interpretat ca un semnal de alarmă și ca un apel la acțiune. Cred că de aceea Europa are nevoie, trebuie să găsească un loc nou uh, printre prioritățile Uniunii Europene și în bugetul european. Doar modernizând și investind în uh, sistemul educațional european ne putem echipa cetățenii pentru o societate bazată pe cunoștință care devine tot mai globală. Cooperarea europeană ne poate ajuta să creăm abilitățile necesare în această economie nouă și pentru un nou tip de cetățenie mai activă. Dragi colegi, în două săptămâni Comisia va adopta uh, își va adopta propunerile pentru uh, viitorul uh, cadru financiar multianual. Nu este momentul să discutăm acum cifre. Comisia va lua decizia finală la sfârșitul acestei luni și va face acest lucru uh, în calitate de colegiu de comisari, stabilind un echilibru între ambițiile noastre. Dar vreau să vă spun că mi-am folosit toată energia într-un proces uh, îndelung de întâlniri cu uh, comisarii, cu ceilalți comisari, în special cu comisarul pentru buget, cu președintele Barroso. La ultima uh, noastră reuniune, care s-a numit cu comisarul Lewandowski, am făcut tot posibilul, mi-am folosit toată energia pentru a Uh, susține cauza finanțării adecvate a educației și culturii. Europa și-a stabilit obiective importante în strategia 2020 și acum trebuie să îi punem la dispoziție și mijloacele pentru a atinge aceste obiective. Încă o dată subliniez că, uh, deși traversăm o perioadă de criză și de austeritate, o societate civilizată trebuie să continue să investească în cetățeni și în educație, în învățământ, pentru că oamenii sunt sursa uh, unui viitor uh, prosper, sursa creșterii. Sper să mă puteți susține în acest efort, pentru că, uh, în opinia mea, suntem de acord asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Noi înțelegem importanța educației și culturii pentru societatea europeană. Înțelegem cu toții că investițiile publice, substanțiale, de care este nevoie, uh, trebuie să se facă pentru că altfel uh, nu ne vom atinge obiectivele Europei 2020. Trebuie să uh, creștem uh, oportunitățile de mobilitate pentru ca toți europenii de toate vârstele să poată studia, să poată preda și să se poată pregăti în străinătate. Cu toții credem în uh, valorile învățământului uh, pe tot parcursul vieții, dar, repet, dacă dorim să atingem aceste obiective, este nevoie de investiții mai multe în educație și cultură, de mai multă mobilitate pentru cetățenii noștri, pentru că altfel nu ne, uh, și nu putem lăsa lucrurile să rămână așa cum sunt. Eu sunt prima care apără programele noastre educaționale. Ele sunt uh, încununate de succes. Cu toții putem fi mândri de ce am realizat prin programele noastre de învățământ. Uh, la un cost relativ mic, uh, fac, schimbă viețile a milioane de oameni. Programul Erasmus a ajuns să simbolizeze crearea de oportunități în afara Uniunii Europene, dincolo de Uniunea Europeană. Trebuie să tragem învățământ, învățăminte din trecut, uh, trebuie să luăm ce e bun din trecut, dar trebuie să recunoaștem atunci când situația se schimbă. În ultimii câțiva ani s-au schimbat câteva lucruri foarte importante. Încă mai uh, simțim efectele crizei economice și financiare care a uh, creat tensiune foarte mare și a pus presiune mare asupra bugetelor publice. Trebuie să cheltuiem în mod cât mai eficient și mai inteligent și cu toate acestea, criza cu care se confruntă tineretul european s-a înrăutățit în multe state și această situație uh, reprezintă o amenințare pentru liniștea socială în uh, statele europene. De aceea trebuie să fim atenți la fiecare bănuț pe care îl cheltuim și trebuie să încercăm să ne descurcăm mai bine pe viitor. Și cred că uh, e loc de mai bine. În actualul cadru financiar, fondurile pentru educație, tineret uh, și pregătire sunt foarte fragmentate. Um, se acoperă regiuni diferite din lume și aceste fonduri operează în mod diferit, însă nu există interacțiune între programe și ar fi, uh, este dificil uh, să evaluăm modul în care acest puzzle destul de peticit servește intereselor noastre. Cred că trebuie să ne asigurăm că uh, elevii, studenții, profesorii, cercetătorii, tinerii și voluntarii au uh, mobilitate și acces la programe de învățământ uh, transfrontalier. Putem să ne atingem aceste obiective simplificându-ne în același timp uh, activitățile, astfel încât strategia noastră să fie simplă și coerentă și uh, să fie în slujba obiectivelor Europa 2020. Cred că trebuie să ne concentrăm uh, programul viitor pentru educație, învățământ și tineret pe trei tipuri de acțiuni. Primul tip să fie mobilitatea în învățământ. Doi, reforma politicilor uh, la nivel european și uh, reformă în statele membre, adică modernizarea învățământului superior și cooperare și parteneriate între instituțiile de învățământ și uh, alte părți interesate. De exemplu, de exemplu dialogul între universități și mediul de afaceri. Aceste dialoguri sunt complementare, complementare și se consolidează unele pe altele. Ele trebuie să aparțină unui singur program, cu toate beneficiile pe care uh, le aduce un, acest, uh, acest tip de program. Un uh, program unic ar avea beneficii care ar contribui la atingerea obiectivelor 2020, apărând interesele strategiei noastre pentru tineret. Vom avea mai puține um, uh, proceduri mai simple, managerii noștri vor avea um, reguli mai simple, mai clare și instrumente mai ușor de folosit. Identitatea programelor noastre este și ea foarte importantă și faptul că ele au uh, diverse ramuri. Însă numele și uh, logo-urile nu trebuie să fie cele care ne dictează politicile noastre. În încheiere, în legătură cu învățământul, vreau să vă spun că intenționăm să înființăm, să creăm un nou instrument financiar în cadrul noului program. Astăzi, tinerii care fac un uh, curs de masterat nu pot obține susținere financiară pentru uh, mobilitate. Doar puține state permit uh, studenților să contracteze un împrumut pentru a studia într-o altă țară. Ar fi prea scump pentru ca Uniunea Europeană să financeze burse tradiționale pentru uh, studenții la masterat, așa cum se face în programul Erasmus. Aș vrea să umplu această lacună creând o schemă de garanții uh, pentru uh, finanțare la nivel european cu ajutorul băncii um, europene de investiții, care să acorde împrumuturi pentru studenții la masterat, masteranți. Astfel v-am permite tinerilor să își termine, să-și să facă masterate în străinătate, indiferent de mediul din care provin și fără costuri suplimentare pentru bugetul um, european. Vreau să subliniez că această schemă de garanții ar fi uh, în plus față de uh, bursa noastră pentru mobilitate. Această abordare inovatoare um, a sectorului uh, finanțării și eforturile noastre de simplificare a programelor noastre sunt în conformitate cu uh, intențiile Comisiei Sure, al cărei raport a făcut apel tocmai la acest gen de reforme. Voi vorbi acum despre cultură. Bineînțeles că ne-am gândit la uh, viitorul culturii noastre și la viitorul programelor noastre pentru cultură și media. Vreau să dezvolt ambele tipuri de programe și să le asigur autonomia și finanțarea. Am participat cu toții la o dezbatere foarte fructuoasă în legătură cu valoarea acestor programe și vreau să vă mulțumesc pentru susținere. Noi ne-am gândit și uh, cum uh, să susținem în mod optim uh, industriile culturale și creative. Astfel putem introduce cultura în strategia 2020 și putem susține o finanțare mai uh, amplă pentru uh, cultură. La ora actuală, doar 4,5% din PIB-ul european uh, se acordă culturii, dar sunt sigur că putem să ne surcăm mai bine. Um, industriile culturale se confruntă cu probleme structurale care au nevoie de um, soluții europene nu au uh, investiții suficiente și sunt mai multe obstacole care um, împiedică accesul industriilor culturale la um, finanțare. Uh, activele lor sunt uh, intangibile și băncile nu au experiența necesară în evaluarea produselor culturale. Aici Europa poate veni cu o valoare adăugată. Am analizat un nou instrument financiar adresat culturii și uh, industriei uh, creative. Am, am acordat garanții băncilor, iar aceste garanții ar acoperi parțial împrumute, împrumuturile uh, care să fie folosite de beneficiarul final ca și capital de lucru sau investiții. De ce cred în această idee? În primul rând, uh, pentru că dorim să avem uh, un impact sistemic, încurajând băncile să accepte uh, uh, garanții uh, din partea IMM-urilor, precum uh, drepturi de proprietate intelectuală, mai degrabă decât uh, garanții personale copleșitoare și greoaie. Aducem și o valoare prin efectele de pârghie și de creare de relații. De asemenea, avem și un efect de domino, pentru că se transmit cunoștințe de la puținele state care le dețin acum în întreaga Europa. În legătură cu sportul, câteva cuvinte. Cred că sportul merită un loc aparte în bugetul european și acesta este unul dintre obiectivele mele. Cu toții suntem conștienți de presiunile financiare care au limitat uh, până acum activitățile la nivel european. Aceste presiuni nu au dispărut. Ele există în continuare, dar încă uh, susțin cauza unui program uh, de sport, sportiv, care să uh, se adreseze provocărilor uh, cu care se confruntă Europa în uh, domeniul sportului și care să promoveze funcția educațională a sportului. Trebuie să guvernăm, să reformăm sistemul sportului la nivel european. Trebuie să jucăm un rol de susținere a federațiilor sportive. Să ne asigurăm că activităților sunt mai transparente. Parlamentul a abordat mai multe dezbateri uh, în uh, legătură cu acest subiect și uh, mai devreme în acest an Comisia a produs un, o comunicare în legătură cu sportul. De asemenea, vreau să um, combatem um, pariurile ilegale și um, aranjarea meciurilor. Pentru a atinge acest obiectiv trebuie să ne coordonăm la nivel european. Dragi colegi, voi avea nevoie de toată susținerea dumneavoastră pentru ca uh, aceste obiective să fie atinse. Uh, ne așteaptă o bătălie foarte dificilă, nu doar între instituții, ci și cu uh, anumite părți ale presei europene și cu alte uh, interese. Uh, Cauza noastră este una dreaptă și cred că argumentele noastre stau în picioare. Educația și cultura uh, necesită finanțare adecvată în cadrul bugetului european pentru că ele aduc beneficii reale uh, milioane de, uh, la milioane de europeni și la costuri relativ mici. Cu toții credem în aceleași priorități politice. Și de aceea cred că trebuie să lucrăm împreună la un buget nou care să creeze uh, oportunități pentru cetățenii noștri și care să permită cetățenilor europeni să uh, atingă uh, întregul potențial al Europei de mâine. Mulțumesc, doamnă președinte! Thank you, Andrula. Mulțumim, Andrula. I was very attentive. Am ascultat cu mare atenție ce ai avut de spus și am înțeles mesajul. Only that you know that we have learned, we have, we have heard it. One pro- Ați vorbit despre un program. Nu ați vorbit despre programe privind educația în rândul tinerilor. E clar, Ceea ce am vrut noi să evităm acum un an și jumătate ne-a fost introdus pe ușa din spate. Asta e. E clar, văd că mulți colegi vor să intervină, mai exact 11 persoane și Hanu 12 Costa. Acum închidem lista Și vă rog pe fiecare să fiți cât mai subcinți, să nu faceți comentarii. Uh, not more than two minutes. You start with Mrs. Badia. Doamna Badia. Menos de dos minutos. Por... Sub două minute, mai puțin de două minute voi vorbi. Trebuie să-mi cer scuze deoarece trebuie să merg la ITRE unde am un aviz privind noile abilități, pentru noile locuri de muncă. Aș vrea să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru explicațiile pe care ni le-a dat pe larg și, așa cum a spus și dumneavoastră, există foarte multe întrebări, însă sunt sigură că uh, vrem cu toți să știm care a fost rezultatul. Vă mulțumesc. Hannibal Doamna Hannibal. Domnul Scuria, mă scuzați. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Deoarece foarte mulți colegi vor să intervină. Nu vom vorbi despre buget. Despre asta vom vorbi ulterior. Și știm cu toții că doamna comisar uh, se va lupta ca o leoaică pentru a obține rezultatele cele mai bune. Aș vrea doar să înțeleg mai bine un lucru. Deci vom avea un singur program pentru mobilitate, educație așa cum ne-ați arătat dumneavoastră. Ce privește cultur, uh, programul pentru cultură și mijloacele de comunicare și vom avea și un al patrulea program pentru sport sau sportul va fi inclus într-unul din celelalte trei programe. Și ar vrea să știu dacă va face Comisia o comunicare privind fiecare program sau le va prezenta pe toate într-un cadru general și mai ales aș vrea să știu dacă vor exista comunicări diferite pentru aceste programe, când vom primi informațiile la Parlament în legătură cu momentul acestor comunicări. Ca să înțelegeți un lucru, să nu întrebăm același lucru de trei ori. Doamna comisar ne-a spus dinainte despre ce ne așteaptă după data de 29. Este vorba de propunerile Comisiei pentru noul uh, cadru uh, temporar. Ne-a explicat deja că va exista un program pentru educație și pentru tineret, un program cultural în care există cultura și mass media și uh, dumneavoastră dorește să mai uh, obțină un alt program. Deci, am dorit să clarific situația pentru a nu se repeta aceste întrebări. Este vorba de o preinformație pe care am primit-o acum. Informația oficială va fi uh, înaintată după data de 29 iunie. Desigur, vom putea modifica această propunere, rămâne de văzut uh, ce, um, ce exact vom putea modifica. Acum, domnul uh, Bago. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit aici. Am două întrebări subcinte. În primul rând, cum credeți că putem ajuta copiii cu handicap pentru ca aceștia să participe mai mult la viața societății și Cum credeți că îi putem uh, ajuta să se integreze mai bine? Acum, a doua întrebare. S-a vorbit aici despre sport. Cum va putea Comisia noastră parlamentară să reacționeze, să-și aducă contribuția la acest lucru? Mulțumesc. Domnul Fișela, vă mulțumesc. Doamnă comisar, nu cred că vă va mira faptul că voi vorbi despre sport. Dumneavoastră ați fost înainte comisar pentru sănătate, dacă am înțeles eu bine, și cu siguranță știți că promovarea sportului poate economisi foarte mulți bani de la bugetul de sănătate. Știți că practicarea sportului uh, e bună nu doar pentru sport, ci sunt și niște bani economisiți de la cheltuielile sanitare, deci e un argument în favoarea finanțării sportului. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre programele Erasmus. A spus cât de importante sunt. Eu cred că, după părerea mea, ar trebui să creștem cât mai mult participarea la aceste programe, deoarece, după părerea mea, programul Erasmus a contribuit mult mai mult la Uniunea Europenilor decât multe tratate. Atât PP-ul, socialiștii, cât și grupul ALDE, vrem să prezentăm un proiect pilot de tip Erasmus în domeniul sportului. Aș vrea de asemenea să mă refer la mobilitate, la care v-ați referit și dumneavoastră. După cum știți, în Spania, dar și în alte țări, au existat foarte multe mișcări uh, uh organizate de tinerii indignați care, deși au studii universitare, sunt într-un șomaj care e de aproape 25%. Eu nu sunt de acord neapărat cu metoda lor de a manifesta, însă înțeleg că au niște probleme. Uh, eu cred că e foarte important să adaptăm studiile universitare la nevoile reale de pe piață, pe de o parte, și pe altă parte să sprijinim și pregătirea profesională, care e considerată ca fiind inferioară oarecum. Și de asemenea mă gândesc și la învățarea limbilor străine. Da, vorbim de mobilitate, însă nu toată lumea trebuie să știe neapărat numai engleză. Dacă vrei să lucrezi în Germania sau în Grecia, trebuie să știi germană sau, gre- sau greacă. Eu cred că prin urmare, e fundamental să se învețe limbi străine pentru a obține această mobilitate și pentru a evita șomajul în rândul tinerilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Frehain. Vă mulțumesc! În ceea ce privește programul pentru educație și tineret, aș avea o întrebare. Cum doriți să vă asigurați că totul uh, poate fi încadrat în acest uh, program și cum ne putem asigura că și programele care au funcționat foarte bine în viitor vor funcționa și în cadrul acestui program mare. Deci cum trebuie să ne închipuim că va fi situația? Vor exista în cadrul acestui program mare subprograme, ca să spun așa, și cum se va ține seama de nevoile specifice care există în diferite uh, state, uh, caracteristicile tipice legate de pregătirea profesională, de exemplu, și aici mă gândesc la uh, programe diferite, cum este Leonardo da Vinci, uh, Erasmus sau Comenius, unde se pun aceste baze uh, foarte de timpuriu. Deci aș dori să știu cum, ce se va întâmpla uh, pe viitor cu toate aceste lucruri. Va fi creat un mare program um, și ce se va întâmpla atunci cu uh, resursele finan- financiare în cadrul acestui program? Uh, deci, doresc să vă întreb cum vă veți asigura că ceea ce ați uh, cerut dumneavoastră, uh, sprijinirea mai largă a educației pe viitor, în sensul uh, alinierii la cerințelor pieței, va funcționa în cadrul unui singur mare program. Mulțumesc. Ultimul în această rundă, doamna vicepreședinte Trupel. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că, în ceea ce privește obiectivul uh, doamnei comisar Vasiliu, legat de, uh, mijlo- de ridicarea mijlocelor uh, financiare pentru sprijinirea activităților uh, culturale, sunt total de acord cu acest lucru. Uh, obiectivul manifest al strategiei Europa 2020 este de a investi mai mult în cultură, în cercetare și așa mai departe. Și sunt de acord cu acest lucru. Însă aș dori să întreb și eu dacă în acest moment, uh, din, din motive tactice, se speră să se ajungă la o majoritate în colegiu prin modificarea numelui și prin uh, modificarea funcției de patronaj, um, oare prin această uh, măsură chiar vom câștiga mai mult sau vom pierde mai mult. Deci aș dori să aflu mai multe în detaliu despre uh, strategia dumneavoastră și despre cum credeți că vom putea evita această capcană. Pentru că, după părerea mea, Comisia Cult ar putea să vă, Comisia Cult ar putea să vă spișne dacă ne convingeți. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc. În primul rând, să vă spun ce procedură vom urma. După cum vă spuneam, la sfârșitul acestui, acestei luni vom adopta cadrul multianual financiar și se va stabili deci, bugetul la mai multe capitole. Educație, cultură și așa mai departe. Deci vom ști sumele alocate. După aceea vom hotărâ și vom finaliza structura programelor noastre. Noi intenționăm să facem acest lucru probabil undeva în noiembrie, octombrie. Doar atunci vom ști care este structura programelor și doar atunci se, va, se vor adopta propunerile noastre în acest sens. Perioada dintre adoptare e, e binevenită deoarece trebuie să știm între timp ce buget avem pentru a ne formula programele în mod detaliat. Vă spun că de peste tot ni se cere un lucru și anume să simplificăm lucrurile, să reducem povara administrativă, să creăm sinergii cu mai multe instrumente financiare comunitare. Deci asta ni se cere. Și dacă facem așa ceva, atunci eu n am încredere în ce se va întâmpla. Nu pot fi sigură, însă sunt încrezătoare din discuțiile pe care le-am avut că voi reuși să obțin o finanțare suplimentară pentru programele noastre. Și aceasta este prioritatea mea. Deoarece nici una din categoriile de beneficiari care participă acum la programele noastre de, de mobilitate, uh, deci niciuna nu va suferi. Cu toții toate categoriile își vor menține drepturile, fie că e vorba de tineri, de voluntari, de tineri care colaborează cu alți tineri din, sănă, din străinătate, fie că e vorba de studenți, de profesori, cu toții își vor menține dreptul la mobilitate, așa cum este el acum. Însă eu intenționez să demonstrez că, pe de o parte, da, reducem povara administrativă și știm că o serie din programe de la început din cauza structurilor să fie prea mici pentru a avea un impact, fie că s-au dovedit a fi nevaloroase, nu? deci nu și-au dovedit plus valoarea pe care o așteptam noi. Și încercăm acum să văd cum pot, cum pot face lucrurile în mod mai simplificat, mai eficient, pentru a conferi și o vizibilitate sporită programelor noastre. Asta a fost alegerea pe care eu am făcut-o nu am hotărât uh, exact cum voi uh, structura programele, cum voi formula lucrurile, însă în spate se află această filozofie. Și așa cum spunea și Doris, avem un program pentru educație, pregătire și tineret, însă în cadrul acestui program vom avea uh, alte subprograme pentru profesori, studenți, voluntari și așa mai departe. Vom ține cont de asemenea de aspectul internațional pe care îl au aceste programe. Avem programul Erasmus Mundus acum ca program separat și vrem de asemenea să-l includem în programul nostru și avem de asemenea un singur program cadru pentru cultură, însă cu categorii individuale, pentru cultură, pentru mijloacele de comunicare, pentru media, mă scuzați, și dacă avem fonduri suplimentare, atunci pentru cultură și industriile creative. Dar vă spun încă o dată, programul de cultură și cel de media, vor, acestea vor fi autonome, vor avea buget propriu. Da, exact. Și E clar, că când am vorbit cu domnul Barroso și cu domnul Lewandowski, am cerut clar un program separat pentru sport. Poate că nu e unul enorm, însă vrem să existe un program separat pentru sport. Ia, le-am vorbit despre diferitele acțiuni pe care vrem să le întreprindem, care nu au nimic de a face cu cultura sau cu educația. Unele părți, cum ar fi pregătirea uh, dublă, da, poate avea oarecum legătură cu educația, însă multe alte aspecte nu au nimic de a face cu educația. Deci de aceea am spus să nu sacrificăm un program atât de util pe altarul unor economii uh, ipotetice, deoarece la urmă urmei suma nu e atât de mare, din potrivă, e chiar minimă. Mi s-a pus o întrebare specifică în legătură cu copiii cu handicap. Scopul nostru este să le dăm tuturor copiilor, să le oferim șanse egale. Și când vorbesc de egalitate, de dreptate, mă gândesc la toți copiii. Indiferent că au un handicap fizic, psihic sau copii care provin dintr-un mediu socioeconomic foarte uh, sărac sau copiii imigranților, Deci ar trebui să acordăm atenție deosebită tuturor acestor copii, deoarece vrem să le oferim șanse egale. Nu avem un program special pentru copiii cu handicap, deoarece asta ține de sistemele de învățământ din statele membre. Scopul nostru este însă să facem, să dăm de înțeles statelor membre că trebuie să se ocupe de toți copiii. Acum, abilitățile transversale sunt foarte importante, după părerea mea. Și când vorbim despre șomaj, mă gândesc la șomajul în rândul uh, diplomat, celor care au diplome universitare. Știți că avem 5 milioane de tineri uh, în șomaj. Însă, în pofida acestui fapt, există foarte multe locuri de muncă care nu pot fi ocupate, deoarece nu se găsesc oamenii cu abilitățile respective. Da, și aici intervin abilitățile transversale, luarea de decizii, învățarea de limbi, adaptabilitatea. But Că studiezi ceva la facultate, însă după aia va trebui să lucrezi într-un domeniu complet diferit. Însă e clar că e nevoie de capacitatea de a se adapta la un nou mediu. I think the transversal skills are the... Da, aceste abilități transversale sunt absolut esențiale și acestea se obțin prin mobilitate. Și de aceea vrem să accentuăm mobilitatea și de aceea le-am cerut statelor membre să elimine toate barierele din calea mobilității. Fie că e vorba de uh, imposibilitatea de a transfera burse sau împrumuturi sau nerecunoașterea creditelor. Trebuie să ne ocupăm de toate acestea și, să le eliminăm. Și recent, la o reuniune a Consiliului, am adoptat o hotărâre privind un tabel de corespondență anual în domeniul mobilității. Fiecare țară trebuie să arate ce a făcut în domeniul mobilității și trebuie să înțelegem de ce o anumită țară nu a reușit să-și ridice nivelul de mobilitate în rândul tinerilor. Iată, deci, o cale de a, a încerca să vedem ce obstacole există și de a ajuta statele membre să îndepărteze aceste obstacole din calea tinerilor. Cred că acestea au fost toate întrebările puse. Acum încă un calup. Domnul Lockegard. Uh, eh, Vă mulțumesc. Doamna comisar a răspuns deja la foarte multe întrebări pe care aș fi vrut să le adresez și eu. Am totuși o întrebare complementară. Sunt de acord cu viziunea dumneavoastră E calea pe care trebuie să o urmăm, asta e sigur. Și văzând și comentariile și întrebările făcute, văd că există oarecare îngrijorare în legătură cu programele existente. Eu cred că ar fi bine să ne asigurăm că există o garanție, nu neapărat o garanție, dar să existe o asigurare cumva că anumiți comisari de la colegiu sprijină această inițiativă aceste inițiative. Și în același timp, poate că ar trebui să ni se spună ce se întâmplă cu programele sportive. Văd că aproape toată lumea e de acord că sportul și programul uh, privind sportul trebuie să fie de sine stătător. Însă poate că ați putea să ne spuneți dumneavoastră cum stau lucrurile în rândul comisarilor de la colegiu. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Deja în ultima discuție pe care am avut-o aici la comisie, ați uh, văzut că, după părerea Comisiei uh, Cult, uh, nu este bine să existe un program mare cu mai multe subprograme. Și după părerea mea, um, eu nu sunt încă convinsă um, că aceasta este soluția cea mai bună, să acoperim să punem totul sub uh, o singură umbrelă. Cred că există lucruri la care nu ar trebui să, să la care nu ar trebui să renunțăm. Aș avea însă și o întrebare foarte concretă. Până acum am avut uh, programul Tineretul în Mișcare și acest program a fost uh, foarte important pentru noi, deoarece în cadrul acestui program Um, foarte importantă nu era doar pregătirea uh, formală, dar se punea accent și pe activitățile tineretului în alte domenii, colaborare cu uh, alți tineri din alte uh, state. Și după, um, după părerea mea, acest aspect um, neformal de colaborare, pur și simplu, este puțin uh, uitat. Și după, cred că acest lucru este un lucru cu care comisia noastră nu poate fi absolut uh, deloc de acord. Doamna Măclar. Vă mulțumesc pentru comentarii. In an ideal world, there wouldn't be any... Într-o lume ideală nu ar exista restrângeri, restricții bugetare și am putea investi mult mai mult în cultură și educație. Să nu uităm însă care e situația economică actuală și să nu cerem tot timpul creșteri de la buget fără să evaluăm investițiile pe care le facem. Deci trebuie să vedem ce anume funcționează și aș vrea să știu cum menționați, cum uh, măsurați rezultatele acestor programe. Deci, într-adevăr, acestea aduc ceva bun și salut ceea ce ați spus în legătură cu educația. V-ați referit la învățământul superior mai ales. Pe mine mă îngrijorează cei care sunt lăsați oarecum uh, la o parte, cei care nu ajung să uh, urmeze învățământul superior. Deci mă gândesc că poate cu mediul de afaceri am putea organiza uh, programe de ucenicie pentru acești tineri, pentru ca aceștia să poată fi angajați. Acum, în ceea ce privește programul media. Aș vrea să știu dacă acolo se va include și dezvoltarea de jocuri pe computer. Acum, în ceea ce privește sportul și organizațiile voluntare, știm că există, se face o revizuire a directivei TVA și că se dau multe derogări pentru sport și alte activități culturale peste tot în Europeană. Deci vreau să știu dacă dumneavoastră sprijiniți aceste derogări de la TVA în acest domeniu specific. Vă mulțumesc! Din ce în ce mai multe persoane vor să intervină, însă vă rog să interveniți cât mai succint, așa cum ați făcut până acum. Doamna Foster. Mulțumesc! A, așa mai multe întrebări privind sportul. Eu uh, sunt membru a Comisiei uh, Libe, Libertăți Civile, deși Justiție. Dumneavoastră ați uh, menționat o serie de lucruri importante. Agenții sportivi. Știți că se va organiza o conferință privind această temă anul acesta. De asemenea, ni s-a spus că, din punct de vedere legislativ, Comisia nu prea poate să facă mare lucru. Deci, ce așteptați la această inițiativă? Și acum, pariurile ilegale. Uh, FIFA a făcut un acord cu Interpolul în această privință, deoarece suntem foarte afectați de problema pariurilor ilegale. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră aveți anumite contacte pentru a face ceva la nivel european. Și ultima parte a intervenției mele. Ne-ați spus că sportul uh, e important pentru sănătate și pentru imaginea în exterior, deci aș vrea să știu dacă Există programe de conciliere în Balcani pentru copii provenind de acolo, deci programe sportive pentru a-i ajuta pe copii să se cunoască reciproc, deoarece cred că așa ceva ar fi foarte util pentru stabilitatea în zona Balcanilor și în alte țări de altfel. Un alt lucru. Știu că bugetul este foarte limitat nu am putea contribui aici, de exemplu, cu cei uh, pentru relațiile externe, pentru a face ceva? În pilot proiect, Da, pentru acest an există deja un uh, proiect care merge exact în această uh, direcție, spune domnul președinte. Acum doamna Paliadeli are cuvântul. Χάρηκα πολύ που άρχισα άκουσα κυρία Βασιλείου να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για την εκπαίδευση και τον... Doamna Vasiliu, m-a bucurat foarte mult să aud ce cele spuse de dumneavoastră legată de tema educație și de sport. Și aștept în uh, următoarea perioadă să văd care va fi structura finanțării programelor respective. Ați spus că trebuie să luăm niște decizii pentru a uh, clarifica lucrurile pentru că um, astfel putem evita uh, împrăștierea prea mare a fondurilor. Apoi, în ceea ce privește modernizarea educației uh, superioare, dacă am înțeles eu bine, educația reprezintă pentru dumneavoastră un aspect independent. Așadar, nu are um, nimic de a face cu pregătirea profesională. V-ați referit la învățarea pentru învățare și în cadrul uh, științelor umane, acesta ar trebui să aibă ceva de a face, ar trebui să fie un lucru care să nu aibă nimic uh, de a, de a face cu mediul afacerilor. Eu aș dori să știu cum pot fi incluse științele umaniste în acest program de uh, modernizare, deoarece acest lucru este foarte important. Și un alt lucru foarte important îl reprezintă cercetarea. Am citit un lucru în textul dumneavoastră Vă referiți la cercetarea în științele umaniste și trebuie să spun că acest lucru mă dezamăgește puțin dacă este să mă bazez pe experiențele mele proprii. Dacă este să ne gândim la cercetare, ne gândim întotdeauna la laboratoare, dar există și programe care se referă la cercetare în arheologie, în filozofie, în istorie și așa mai departe și uh, Cred că și acestea trebuie să fie reflectate în programele dumneavoastră. Domnul Hanu. Iar eu. Mulțumesc, doamnă președinte. E drept, atunci când suntem uh, cel care pune cea de-a 12-a întrebare, e clar că multe lucruri au fost deja spuse. Însă, în primul rând, aș vrea să îi mulțumesc, doamne comisar, pentru intervenția făcută. Îi mulțumesc foarte mult pentru abordarea atât de pozitivă pe care o are și pentru abordarea dumneiei, în general. Dumneiei vrea să pună totul sub aceeași umbrelă. Mie mi se pare că e o idee bună, deoarece astfel crește eficiența și banii ajung să meargă acolo unde sunt esențiali, la programele de formare, de pregătire, de cultură, la programele care au făcut ca Europa să fie o poveste de succes. Aceste programe sunt cele care au într-adevăr o plus valoare. Și e clar că în vremurile actuale de răstriște, cu presiunile bugetare pe care le avem, trebuie să investim în programele care într-adevăr vor avea un rezultat. Asta mai ales pentru că suntem într-o criză financiară profundă și, așa cum a spus și dumneavoastră, educația și cultura au un uh, rol preponderent. Aș vrea să mă refer și la programele din domeniul sportului. Tot despre asta. Există un proiect pilot uh, Erasmus în domeniul sportului. E un proiect bun, după părerea mea, și cred că, din punctul nostru de vedere, ar fi bine să se investească în acest program Erasmus pentru sport. Ar trebui să fie finanțat așa cum trebuie acest program. Deci, de aceea vă adresez această întrebare. Deci, ar trebui să vedem lucrurile în mod extins. Avem un program pentru întreg sectorul sportiv, care cu siguranță ar avea o valoare europeană. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, pentru abordarea atât de pragmatică pe care o aveți și împreună sunt sigur că vom face uh, ceva. Doamna Costa acum. Grazie eh, Presidente, grazie comisar. Eu penso că dobbiamo... Um... Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna comisar. Cred că trebuie să fim cât mai succinți eu aș avea, eu cred că ne confruntăm cu două întrebări. Pe de-o parte, um, întrebarea legată de format. Noul cadru um, în care doamna comisar Vasiliu va înainta o propunere în, uh, în, în sensul celor trei coloane în acest domeniu. Apoi, pe mine mă interesează și conținutul acestor priorități este vorba de politica pe care o vom avea în acest format. În primul rând, eu, în ceea ce privește prima parte, eu aș, uh, mi-aș dori să înțeleg mai bine uh, lucrurile. Aș dori să spun următorul lucru. Inovarea, dar este bine să existe un cadru care poate fi mai ușor uh, recunoscut. Însă, nu trebuie să pierdem uh, specializarea instrumentelor, deoarece există foarte multe instrumente specializate din punct de vedere administrativ în cadrul Comisiei și dacă acestea nu mai sunt uh, recunoscute, cum ar fi cele specifice pentru Erasmus, de exemplu, atunci cred că pierdem foarte mult. Apoi, Um, acest lucru s-a întâmplat, uh, de exemplu, în Italia, în, în momentul în care s-au comasat anumite lucruri, acest lucru a fost folosit pentru a, a reduce uh, fondurile. Din potrivă, noi avem nevoie de mai multe investiții, atât în cultură, cât și în educație, cât și în sport. Apoi, ați, v-ați, referit, v-ați referit și la Banca Europeană de Investiții în cadrul uh, acestor noi măsuri care ar trebui să fie găsite și, desigur, o asemenea măsuri ar putea să fie interesantă pentru atât pentru întreprinderi, dar și pentru uh, persoane fizice, pentru a avea, pentru a ajunge la acest efect de pârghie. Deoarece astfel am putea să implicăm Banca Europeană de Investiții. Apoi, în ceea ce privește prioritățile, aș avea câteva întrebări. În ceea ce privește um, grupurile, de ce nu se poate uh, deci nu se pot crea legături uh, orizontale. Dacă trebuie să avem o legătură între cultură și industrie, pentru că dacă nu există această uh, legătură, fondurile vor fi investite în direcția uh, falsă. Ar trebui să existe uh, și o carte a universităților în care să fie amintită foarte clar, foarte clar mobilitatea. Vă mulțumesc. Domnul Stoianov, acum, foarte scurt, acum domnul Țverg. Das, das bich tiskel de... Mulțumesc, domnul președinte. Am o întrebare pentru doamna comisar. Este o întrebare despre noul uh, instrument financiar pentru produse culturale despre care ați vorbit. Cred că avem nevoie de un uh, instrument financiar special pentru, instrument, pentru produsele culturale și de aceea vă rog să ne dați mai multe detalii despre planul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Well, za Mulțumesc, domnul Sfel, are cuvântul. Comisar, că cu prietenul Bisc Venașul... Vă mulțumesc, doamna președintă, și mă bucură faptul, doamna comisar, că ați venit la comisia noastră. Mai ales uh, datorită faptului că ne-ați uh, prezentat uh, noi abordări. După părerea mea, acest an este în general un an foarte interesant, deoarece uh, vom lua loc, uh, hotărâri um, în legătură cu următoarea perspectivă uh, financiară. Și acest lucru este valabil și pentru alte domenii. Deci colaborarea cu Comisia în acest an va fi foarte importantă în perspectiva strategiei 2020. Trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri, doamnă comisar, și sunt sigur că nu vă doriți reducerea mijloacelor financiare. Însă aș dori să aduc aminte asupra celor uh, spuse în Comisia uh, Sură. Ar trebui să găsim mijloace proprii care să ajute mai departe funcționarea Uniunii Europene. Și desigur, Parlamentul își dorește un uh, buget mai mare. Pe de altă parte, Comisia își va prezenta poziția oficială la sfârșitul acestei luni. Și pentru acest lucru nu, nu trebuie să pierdem din vedere programele în educație. Eu sunt de acord că dacă am fi mai eficienți, am putea folosi mai bine toate aceste mijloace fin- uh, financiare. Până în anul 2020, uh, toți ar trebui să aibă posibilitatea de a merge în străinătate. Însă cred că acest lucru nu este posibil pentru că uh, pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de mijloace de 5, de 5 ori mai mari și nu de o creștere cu 5% a acestor uh, fonduri. Cred că am, avem nevoie și de o reformare a, a domeniului educației și trebuie să ne punem întrebarea dacă vom rămâne uh, competitivi față de Canada și de Statele Unite până în 2020. Doamna președinte, aș dori să fac și eu câteva remarci. Și eu sunt de acord că trebuie să economisim bani în administrare, deoarece banii cheltuiți în, cu administrația nu pot fi folosiți în practică, nu pot fi folo- folosiți pentru mobilitate, pentru comeniu și așa mai departe. Se pune întrebarea cum putem face acest lucru. Um, doriți să desfințați o agenție sau mai multe agenții, deoarece agențiile uh, cons- consumă acești bani. Aici, la etajul 3, în urmă cu câteva luni, am avut, uh, am organizat un eveniment uh, extraordinar de frumos în care aceste agenții și-au prezentat activitatea și mă întreb cât a costat, cât a, câți bani au fost investiți în această prezentare m-am întrebat ce am fi putut uh, face cu uh, banii investiți pentru această prezentare în diferite școli. Deci de aceea vă întreb unde doriți să economisiți bani care merg în administrație. Apoi, v-ați referit la Comisia Sură. În Comisia Sură se spune foarte clar că pro, uh, programele care există vor fi păstrate așa cum sunt. Apoi, Cred că va fi foarte dificil ca această educație um, neformală să fie inclusă în programul mare. Cred că va fi foarte greu să convingem lumea de această, de această idee. Eu sunt pregătită să facem tot felul de lucruri pentru a primi mai multe fonduri financiare, însă dacă la sfârșit uh, nu mai putem urm- urmări, nu mai putem vedea unde merg toate aceste fonduri financiare, deoarece programul este prea mare, eu îmi pierd încrederea într-o asemenea idee. Eu doresc să știu foarte clar câți bani sunt investiți unde. Și nu am înțeles uh, până acum. Uh, am uh, introdus tocmai acum acest program referitor la, la învățarea pe parcursul vieții. Uh, este vorba de un uh, program uh, mare, indiferent de numele pe care îl are acest program. Desigur, dacă pot exista legături orizontale în cadrul acestui program, acest lucru se poate întâmpla și în cadrul vechiului program, la fel de bine cum se poate întâmpla și în cadrul noului program, indiferent de acest titlu. Um, și eu mi-aș dori să cred că odată cu modificarea titlului se poate totul, dar să vedem. Acum, în ceea ce privește implicarea Băncii Europene de Investiții în programele de uh, masterat, după părerea mea, comisia noastră nu poate face uh, totul, deoarece avem puține mijloace la, la dispoziție și, după părerea mea, implicarea BEI este o idee foarte bună și vă doresc foarte mult succes aici. Însă, cred că, de exemplu, și Erasmus Mundus se poate încadra foarte bine în cadrul acestui uh, program de învățare pe parcursul întregii vieți. Acestea au fost uh, remarcile mele, în rest sunt de acord cu toate cele spuse aici și poate dumneavoastră ne mai puteți uh, clarifica anumite aspecte. Vă rog, doamnă comisar. Let me uh, once again, because I think there was a misunderstanding. Cred că a avut loc o neînțelegere. Uneori uh, avem uh, idei atât de fixe încât nu putem nici măcar să ascultăm ce spun ceilalți. Eu nu am spus niciodată că voi întruni într-un singur program programele cultură și media. Nu asta am spus eu, că vom reuni sub aceeași umbrelă. Am spus că vom avea un program cadru, dar asta nu înseamnă că cultura și media vor fi gestionate de aceeași administrație și că vor avea un singur buget. Nici gând. Vor fi două programe independente. Uh, după cum v-am spus, dacă voi reuși să dispun de fonduri mai mari, voi avea încă un program pentru cultură și uh, pentru industriile creative. Și atunci, uh, domnule Stoianov, atunci vom avea un fond de garantare um, vom avea un fond de garantare care va fi acordat Uh, prin bei pentru uh, a evita situațiile de, uh, de criză, de blocaj. Am impresia, bineînțeles, nu sunt convinsă că așa este, dar uneori limbajul corpului este foarte grăitor. Când stăteam de vorbă cu interlocutorii mei de la buget, la început, uh, când a fost vorba de sport, am văzut că oamenii erau foarte relaxați, uh, nu aveau nicio problemă cu clasificarea sportului la educație sau la cultură. După care, pe parcursul discursului meu, am observat că atitudinea s-a schimbat. Acum trebuie să recunosc că sunt mai optimistă decât eram în urmă cu o lună și dumneavoastră jucați un rol în această schimbare care a avut loc. În ceea ce privește educația, învățământul uh, și tineretul, obiectivul meu este nu să facem aceleași activități cu aceleași fonduri. Intenția mea este una de simplificare și de reducere a sarcinii administrative. Pentru a demonstra că și noi facem eforturi pentru ca ei să ne poată pune la dispoziție fonduri mai mari pentru educație și pentru tineret. Și, după cum v-am spus, sunt ceva mai uh, optimist acum și rezultatul îl vom afla în doar două săptămâni. Cineva a spus că trebuie să umplem lacunele între absolvenții învățământului secundar și absolvenții învățământului universitar. Domnul McClark cred că a vorbit despre acest lucru. Fără îndeală, formarea profesională este o chestiune și uh, programele noastre uh, pentru uh, de ucenicie vor reprezenta o altă cale. Am subliniat că trebuie să găsim cea mai bună cale de a umple această lacună între universități și uh, locurile de muncă, pentru că aici este problema reală. Prea mulți absolvenți de universitate sunt șomeri. Intenția nu este să înlocuim ceea ce doresc ei să studieze cu ceea ce vrem noi ca ei să studieze. Nu. Intenția este să le oferim informații mai bune. Când uh, merg la universitate, uh, trebuie să fie foarte bine informați pentru a-și putea, a putea lua o decizie informată când uh, se îndreaptă într-o direcție sau alta cu cariera. După care trebuie să le permitem să acumuleze experiență practică și să dobândească abilități transversale, care sunt atât de importante. Uh, ajung acum la întrebarea doamnei Paliadeli. Catemenan εμένα είναι πολύ Studiile umaniste reprezintă un lucru fundamental, sunt foarte importante. Nu putem să uităm uh, științele umaniste sau să spunem că un stud- cineva care a studiat științe umaniste nu, nu va găsi un loc de muncă. Uh, și pe viitor trebuie să existe aceste științe umaniste și lucrurile învățate la universitate ar trebui să fie completate cu alte aspecte care uh, sunt, uh, sunt necesare. Și putem să ajungem la această situație dacă există o pregătire în uh, străinătate, dacă există o mobilitate, dacă se învață limbi străine și așa mai departe. Și aș dori să Adaug faptul că programele noastre pentru cercetători, cum ar fi un program de uh, mare succes, programul Marie Curie, uh, aceste programe nu sunt limitate la uh, științele exacte. Aceasta este o impresie falsă. Poate um, ați plecat de la această idee uh, greșită și Poate că există prea puține, prea puține uh, proiecte din partea științelor umaniste, dar programul Marie Curie, de exemplu, este deschis tuturor uh, domeniilor uh, de cercetare, nu doar științelor exacte. Însă depinde uh, totul de ce informații au la dispoziție um, studenții. Acum, în ceea ce privește modernizarea universităților, această modernizare reprezintă o sarcină foarte grea. Este posibil să ajungem la această modernizare doar dacă există o bună colaborare între statele membre și Uniunea Europeană, deoarece aici se iau uh, hotărâri în legătură cu niște politici fundamentale. Aceste politici uh, fundamentale trebuie apoi puse în aplicare și eventual ar trebui să fie modificată pentru a ține seama de uh, nevoile fiecărui caz. Ceea ce nu este bine este ca fiecare stat să aibă propriul drum în ceea ce privește învățământul superior. Noi ar trebui să uh, stabilim liniile uh, directoare pentru viitor, așa cum am spus deja, avem o nouă inițiativă pentru modernizarea universităților, care urmează să fie prezentată în luna octombrie și sper că aceasta va fi o foarte bună temă de dezbatere, deoarece este vorba de un lucru foarte important pentru toate statele. Trebuie să vedem în realitate ce anume lucruri funcționează bine în statele membre, care lucruri au avut succes și care nu. Și putem să facem acest lucru doar dacă comparăm sistemele care există între statele noastre. Acum în ceea ce privește TVA. Uh, După cum știți, uh, TVA-ul ține de competențele statelor membre. Nu putem noi de la Bruxelles să dictăm uh, statelor membre ce să facă cu politicile pentru TVA. Și știu că această problemă a fost adusă în discuție foarte vehement în ceea ce privește cărțile fizice um, față de cărțile digitale. Și din Franța uh, văd că se conturează un curent de aplicare a uh, ratei mai mici a TVA-ului uh, care se aplice de la și cărților digitale, așa cum se acordă cărților reale. Însă doar Franța dorește să facă lucrurile așa și pentru a, ce, a schimba regulile în domeniul TVA-ului, e nevoie de unanimitate. E foarte greu să obții unanimitate. Același lucru se aplică, bineînțeles, tuturor scutirilor acordate de statele membre uh, organizațiilor sportive, de exemplu. Aș dori ca, să put- ca noi să putem ajuta, dar nu e atât de ușor, din păcate. Vreau să mai subliniez un lucru. Când vorbesc despre sinergii Mă refer la sinergii între programele noastre de formare continuă, între uh, fondul social și între fondul de dezvoltare regională. E vorba de fonduri structurale și știți că prin aceste fonduri structurale se cheltuie foarte mulți bani, iar educația și cultura uh, sunt uh, singurele domenii în care există cerere suficientă pentru toate fondurile disponibile. Însă, în trecut, nu a existat niciodată o coordonare în, de politici între DG Regio, DG Ocupare și, uh, și DG EC. Și uh, cred că trebuie să decidem uh, cum coordonăm aceste trei politici, astfel încât cu toții să avem obiective comune în domeniul politicii. Dacă dorim să atingem obiectivele Europa 2020, trebuie să ne unim forțele. Și pentru mine acest aspect este foarte important. În legătură cu uh, administrarea Dacă din uh, statele membre există o uh, solicitare uh, fermă de reducerea administrației, de reducerea cheltuielilor administrative, de simplificare, de accesibilizare a sistemului. Eu nu pot să ignor toate aceste solicitări. Trebuie să pot demonstra că pot simplifica lucrurile, în special dacă doresc să, ca statele membre să pună la dispoziție fondurile necesare. În anumite state, precum Germania și Italia, există uh, trei agenții uh, diferite pe care le finanțăm noi de la bugetul european și nu știe stânga ce face dreapta. Uh, în uh, Florența, când am fost la Florența, am ascultat discursul reprezentantului unei agenții și uh, eu m-am gândit că intervenția era foarte uh, valabilă, dar uh, a mai fost un discurs din partea reprezentantului altei agenții. Acest lucru nu face decât să facă situația foarte neclară. Cred că trebuie să economisim fonduri, să nu mai avem atât de multe agenții, să încercăm să facem ca administrația să fie mai eficientă și mai vizibilă. Și cred că dacă creăm aceste sinergii pe care vă vorbim, lucrurile vor fi mult mai um, clare și mai vizibile. Ah, Acum în ceea ce privește ed- educarea informală. Da. Pentru noi acest lucru reprezintă o prioritate. Nu îi vom lipsi pe tineri, pe, pe voluntari de programele de mobilitate și nu vom face această diferență. Și pentru a vă dovedi acest lucru, vom adopta în curând o recomandare pentru a valida ambele forme de uh, învățământ, formală și informală. Și în plus vom extinde pașaportul european pentru a include nu doar calificările academice, dar și uh, abilitățile formale și informale. Domnul președinte, am două întrebări și apoi o să-i dau cuvântul lui Boris, nu, doamna Foster. Nu mi-ați răspuns la întrebarea mea în legătură cu pariurile ilegale și cu agenții sportivilor. Deci vă întrebam ce planuri aveți în acest uh, domeniu. Menționam aici uh, niște fonduri uh, deschise pentru fotbal în Bosnia și Herțegovina, deci e o altă organizație. Nu vorbeam de Wall Street Football. Doamna comisar, toate acțiunile pe care le-ați menționat, agenții sportivi, pariurile ilegale, aceste probleme sunt extrem de grave, cu fațete multiple și eu nu pretind că prin organizarea unei conferințe vom soluționa problema. Cu siguranță că nu. Însă vom ști mai multe în legătură cu aspectele specifice ale acestei probleme. Și e clar că va trebui să colaborăm cu Consiliul Europei, cu Comitetul Olimpic Internațional, cu UEFA. Va trebui să ne punem forțele la o la altă, deoarece fiecare instituție deține anumite informații, însă toate acestea trebuie puse la o altă pentru a vedea cum putem combate mai bine acest fenomen. E clar că nu vom soluționa lucrurile cu o conferință doar uh, într-un singur an. Va fi nevoie de timp. Cât despre pariurile ilegale, comisarul Barnier a început, a lansat o inițiativă privind pariurile online. Doamna Malmström are o inițiativă privind corupția în general, însă am reușit să includ în inițiativa dumnea ei și sportul, corupția și în domeniul sportiv. Prin urmare, vedeți că prin uh, uh, răspândirea dimensiunii sportive în alte politici și în alte domenii vom reuși să avem uh, legislația necesară. În ceea ce privește inițiativele pentru sănătate, inițiativele sportive, da, sunt foarte importante și de aceea serviciile mele au început să colaboreze cu serviciile uh, comisarului Dali pentru a vedea cum putem promova mai bine sportul uh, pentru sănătate în școli. Trebuie să creăm parteneriate chiar și în sânul comisiei. Deoarece putem folosi instrumentele unui comisar pentru a ca acesta să fie un complement la ceea ce are alt instrument, a, un alt, la alt comisar, mă scuzați. Asta pentru a obține rezultate mai bune. Doamna Trupel, pe scurt, o chestiune politică privind restructurarea prea multor agenții la nivel de state membre. Cred că prin asta am crește transparența, am reduce povara administrativă și am avea o structură mai clară. Mie mi se pare ceva bun, însă din motive politice e foarte important să comunicăm, însă să nu uităm că aici e competența statelor membre și a Consiliului, deci nu e problema, doar problema noastră. Da, e clar, Consiliul ne cere nouă să adoptăm uh, reduceri, însă la urmă urmei ei sunt responsabili. Deci e foarte important să spunem lucrurilor pe nume. Ce povedeți, că Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-a acordat cuvântul. Aș dori să spun că ceea ce doamna comisar a spus deja despre priorități și despre punerea în aplicare a, strategiei, a strategiilor, acest lucru trebuie să ducă la o adevărată luptă în sens pozitiv în cadrul uh, colegiului. Vă țin uh, pumnii după cele ce ați spus în ceea ce privește programele care funcționează foarte bine, media și tineret și așa mai departe. După părerea mea, aceasta va fi cea mai mare provocare, deoarece în cadrul Fondului European Social și în cadrul uh, Fondului European de Dezvoltare Regională, acolo nu vorbim despre milioane, ci vorbim despre miliarde de euro care sunt um, Uh, sunt uh, prevăzute pentru anumite măsuri. Și totul depinde de dumneavoastră dacă vom putea canaliza mai multe fonduri pentru cultură și pentru educație. Uh, repet, vă țin pumnii, deoarece totul depinde de voința dumneavoastră dacă vom uh, obține mai multe fonduri pentru politica de educație, pentru cultură și așa mai departe. Eventual aș putea să vă fac o mică uh, sugestie. V-ați referit la corupția care există în sport și eu aș sugera că, desigur, această problemă are uh, diferite fațete, are loc, se manifestă la diferite niveluri și eventual ar trebui să discutăm cu Comisia Jurii uh, în sensul alinierii sancțiunilor uh, infracțiunilor care au loc în domeniul sportiv. Acest lucru este important. Trebuie să existe o unitate în domeniul sportiv. Doamna comisar, vă rog. Coment. Să vă răspund la comentarii. Tocmai de aceea cooperăm, am cooperat cu doamna comisar Maastrum. E clar că pe mine mă interesează acest uh, subiect, însă dumna ei are posibilitățile juridice de a face ceva tangibil. Da, e foarte important să colaborăm nu doar cu dumneavoastră, ci și cu alte comisii pentru a ne duce la bun sfârșit obiectivele. Și acum, în încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru interesul sporit pe care l-ați manifestat și uitându-mă la raportul Schuer, am impresia că Parlamentul și Comisia împărtășesc um, acele, au aceleași ambiții. În raportul Schuer se accentua mai ales educația și pregătirea. Sportul a fost menționat. Eu mă așteptam să se pună mai mult accentul pe sport, însă știți Trebuie să ne gândim la atât de multe lucruri, însă am motive de speranță, deci cred că putem să avem rezultate bune. Trebuie să ne luptăm. Știu că majoritatea statelor membre își reduc bugetul. Weekendul trecut am fost în țările de jos, unde s-a făcut mare scandal în legătură cu reducerile bugetare în domeniul culturii, ceea ce e regretabil, însă asta se întâmplă în multe țări. Și de aceea mă aștept la, nego- la niște negocieri foarte dificile cu Consiliul, tocmai din acest motiv. Și de aceea ar trebui să încercăm să colaborăm între noi și să încercăm să ajungem la niște rezultate, deoarece știu că noi, la Comisia Europeană, iar dumneavoastră și dumneavoastră, Parlamentul European, avem niște obiective comune pe care trebuie să le îndeplinim. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Da, coordonarea cu Emplă, cu Regii e esențială. Se va pierde însă întotdeauna ceva din cauza coordonării, dar ce pentru coordonare știm că e nevoie și de fonduri. Vă mulțumesc! Așteptăm cu nerăbdare comunicarea dumneavoastră, care va veni după 29 uh, iunie și de asemenea documentul din octombrie. Vă mulțumim. Ok, bye bye. Bye. Ok. Colleagues, you can, you can stay, huh? Vă pune nimeni să plecați, dragi colegi. Number 4, budget 2012. Punctul 4, bugetul 2012. Domnul Lökegaard, raportor pentru aviz. Un subiect foarte important. Știți care este poziția Consiliului? Adică știți că aceasta va fi emisă foarte târziu, mai exact între 20 și 29 iulie, după care timp în care știm că vom fi cam cu toții în concediu și de aceea coordonatorii, vă rog să mă ascultați, e important. Domnule Fisas, Ivo, nu mai sunt la școală, însă... Deci am hotărât ca noi să votăm modificările bugetare pe 14 iulie. Deci atunci vom vota amendamentele, înainte de a avea declarația Consiliului. Vom vota pe baza documentului comisiei, uh, modificat de domnul Lăcăgar și de către noi. Amendamentele vor fi înaintate și votate în engleză și din motive tehnice traducerile bugetare nu pot fi făcute mai devreme. Iar domnul Lăcăgar, va înainta toate amendamentele adoptate de comisia noastră pe 14 iulie, înainte de vacanța de vară. Vom cere un mandat. Consiliul propune reduceri la bugetul propus de comisie. Noi vrem să se ajungă din nou la poziția inițială a comisiei. În practică, asta înseamnă că dacă vă mulțumește proiectul de buget al Comisiei și vreți să-l restabiliți în cazul în care Consiliul hotărăște să-l reducă, atunci nu trebuie înaintat niciun amendament, deoarece domnul Lockegard o va face în numele nostru, dacă va fi nevoie în septembrie, deoarece noi vom fi în concediu. Dacă vreți să schimbați proiectul de buget al Comisiei, va trebui să înaintați amendamente în engleză până pe 27 iunie. Să nu uitați acest lucru. Iar acum îi dăm cuvântul domnului Lockegaard. Vă mulțumesc pentru faptul că ați spus că am o treabă foarte importantă. Da, așa cum spunea și doamna Pac, puteți pleca liniștiți în concediu, deoarece eu oricum va trebui să fac treaba singur. Vă rog însă totuși să mi-acordați puțin atenție în următoarele minute. Așa cum s-a menționat de două ori la niște ședințe anterioare, am reușit să ne punem amprenta pe înțelegerea finală de anul trecut, cu o creștere de 18 milioane la învățarea pe toată durata vieții și 3 milioane în plus la sport. Lucruri bune, clar, însă sunt sigur că putem să ne descurcăm și mai bine anul acesta mai ales dacă ne concentrăm prioritățile și mai mult decât am făcut anul trecut. Deci asta e declarația mea principală. Putem fi mai ambițioși și, ascultând-o pe doamna comisar, îmi dau seama că avem oameni de partea noastră și la Comisia Europeană. Deci șansele sunt de partea noastră atât timp cât știm ce țintim. În ceea ce privește resursele limitate disponibile și extra resursele de la marjă. E vorba de 150 de milioane la capitolul 1A și 15 milioane la 15B. Acestea sunt cifrele folosite în momentul de față. Vă sugerez să ne concentrăm pe două chestiuni, deci învățarea pe toată durata vieții și pe sport. Și din experiența pe care am avut-o până acum, văd că există un consens larg în aceste privințe, deci mă aștept ca acest consens să se mențină. Dacă să ne uităm acum la amendamentele concrete pe care le-am pregătit pentru astăzi. Vedeți că am făcut amendamente atât la învățarea pe toată durația vieții, cât și la sport. Aceste amendamente nu trebuie să fie percepute ca fiind definitive. Acestea arată ideile mele pe care le sugerez comisiei. Eu cred că ar trebui să negociem aceste cifre și deja v-am vorbit unora în legătură cu aceste sume. Deci, repet, sunt ideile mele inițiale. am propus o, ce- o creștere de 45 de milioane la creditele de angajament în ceea ce privește învățarea pe parcursul vieții. Poate că unii mă întreabă ce se întâmplă cu creditele de plată. Eu, eu am pus întrebări comisiei și mi s-a răspuns că pot cheltui în jur de 30 de milioane în primul an. Deci dacă se cer ceva adițional, știm care e nivelul. Deci e vorba de 30 de milioane și angajamente de 45 de milioane. După cum spuneam, e doar o propunere care trebuie negociată, să cred că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar în legătură cu învățarea pe tot parcursul vieții. Și cred că avem șase bune de a obține ce vrem. Deci, ce privește suma finală, eu nu știm exact care va fi, însă trebuie să fim ambițioși. Acum, acțiunea pregătitoare privind programele în domeniul sportului. Și aici sugerez o sumă de 6 milioane, doar, doar o sugestie. Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră doresc o sumă mai mare. Putem discuta despre asta, bineînțeles, însă ceea ce contează, după părerea mea, e să vedem la ce înțelegere putem ajunge, dacă vom putea ajunge la o înțelegere și am vorbit deja cu unii dintre dumneavoastră în legătură cu asta și mi-am dat seama că și aici există un consens destul de larg. Deci încă nu au început negocierile, eu am propus această sumă de 6 milioane, însă e clar că trebuie inclusă o serie din proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Și sper să putem fi de acord. Am mai adăugat două lucruri. Proiecte pilot. E o creștere față de proiectele pilot existente. Acest proiect pilot foarte sprijinit de comisie, deoarece contribuie la strategia 2020. Parteneriatele în domeniul cunoașterii, Knowledge Partnership. Scopul este să îmbunătățim sistemul de învățământ european, cred că cu toții avem acest scop. De aceea e nevoie de încă niște sume nu prea mari în bugetul din anul viitor. Deci de aceea am cerut această modificare. Și în ultimul rând, în al patrulea amendament, e vorba de informații pentru media. La ultima reuniune am vorbit de seminariile de pregătire a jurnaliștilor care intră în această linie bugetară. Câteva cuvinte despre aceste seminare. Acestea s-au dovedit ca fiind foarte utile deoarece le oferă jurnaliștilor o privire dinăuntrul instituțiilor. Întotdeauna cererea a fost foarte mare pentru aceste seminare și dați fiindcă ne plângem întotdeauna de nivelul scăzut de cunoștințe al jurnaliștilor, de deci aceea cred că ar trebui să sporim eforturile pentru a-i ajuta pe ziariști să înțeleagă sistemul comunitar care e atât de complex. Deci de aceea am înaintat acest amendament. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, vreau să vă împărtășesc o îngrijorare pe care o am. E vorba de bugetul pentru comunicare. Am reușit multe în domeniul învățământului și al comunicării cu DGEC. Deci putem să fim mândri de ceea ce am câștigat în ultimul an și ce vom câștiga și anul acesta. Când vă uitați la DGCOM, însă nu putem spune același lucru. Aici n-am reușit nimic în ultimii doi ani. Ceea ce e îngrijorător. Well, uh, if we look at what... Dacă e să vedem care a fost până acum agenda de lucru acestei comisii, Parlamentul a adoptat de două ori uh, proiecte privind uh, jurnalismul de anchetă transfrontalier. A fost un proces uh, foarte îndelungat în, de-a lungul anului trecut, însă, din păcate, roadele nu s-au făcut simțite. Eu m-am plâns deja Comisiei uh, Bugete de la Parlament, însă nu am avut niciun rezultat. Și acum, pentru al treilea an la rând, va trebui să încercăm să aflăm ce anume nu funcționează la aceste proiecte și să găsim o soluție. Cei de la DGCOM au promis deja că vor face acest lucru, însă se pare că nu roșe să ajungă la vreun rezultat. Cred că am obținut niște creșteri pentru DGCOM, e vorba de 1,1 milioane, au avut 1,5 milioane pentru centrele de informare. Însă, la această târguială nu am primit nimic în schimb, ceea ce nu e corect. Unii dintre dumneavoastră vă reamintiți că um, niște colegi germani de la Comisia Buget aveau rețineri privind bugetul de anul acesta. Asta în perioada Crăciunului, nu știu dacă vă aduceți aminte. Era vorba de strategie pentru comunicare. Și ne întrebăm de ce s-a ridicat reținerea respectivă. Da, de ce s-a renunțat la ea. S-a renunțat, însă, până la urmă, cu niciun rezultat. În ianuarie am avut o veste de la comisie și anume că s-a închis Sibinet EU, o rețea regională, care făcea parte din bugetul actual cu o sumă de 1,7 milioane. Deci au închis uh, această rețea fără comentarii, fără să ne ceară părerea și mă întreb, sincer, <clears throat> încotro au mers acești bani. Poate că avem niște bănuieli, ar trebui să vorbim despre asta. Însă această decizie nu cred că slujește scopului uh, stabilit de Parlament. Poate că aș avea și alte exemple, însă nu vreau să vă plictisesc, plictisesc mă scuzați. Deci de ce ar trebui noi să primim mai multe? Avem nevoie de o strategie. Săptămâna trecută am avut o reuniune la IGI, la grupul de lucru interinstituțional, la care am încercat noi, Parlamentul, să stabilim niște priorități pentru 2012. Nu am reușit acest lucru. Nu știu dacă cineva se aștepta ca noi să obținem ceva, însă în orice caz am încercat. Eu cred că noi, comisia noastră, ar trebui să arătăm clar ce gândim și vă sugerez să avem o reuniune a coordonatorilor pentru a încerca să soluționăm această problemă, să vedem ce putem face, mai ales în ceea ce privește bugetul de anul acesta. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Ivo Pellet. Mulțumesc, Ivo Benet. Vielen Dank, Doris. Thanks very much. Mulțumesc, Doris. Vă mulțumesc. Vor fi voi fi foarte succint. Aș dori să spun că grupul nostru politic uh, îl sprijină pe raportor, mai ales Uh, în ceea ce privește eforturile de a ne concentra eforturile asupra unor lucruri cum ar fi învățarea pe parcursul întregii vieți și pe sport. Deci vă sprijinim 100% din acest punct de vedere, mai ales în ceea ce privește creșterea bugetului pentru programul de învățare continuă. Trebuie să fim cât mai ambițioși în uh, acest domeniu. Apoi, în legătură cu cele spuse de doamna președintă. Avem încredere deplină în eforturile dumneavoastră de a um, re, de a egaliza <laughs> cumva reducerile bugetare făcute de către Consiliu. Poate o remarcă uh, legată de al treilea amendament, acest parteneriat uh, pentru cunoaștere. Sprijinim acest lucru, însă este vorba de o sumă simbolică, vorbim de un milion de euro și pot să înțeleg de ce nu există mai mulți bani la dispoziție, însă doresc să aduc aminte uh, cele spuse de doamna comisar în urmă cu câteva minute, sinergiile posibile între Fondul Social European și Fondul European de dezvoltare rurală. Acesta ar fi un domeniu unde am putea profita de asemenea sinergii între uh, instrumentele politice pentru a găsi mai mulți bani. Acestea ar fi remarcile mele generale. Sprijin în general uh, eforturile domnului raportor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Cama Evat. Vă mulțumesc. Cred că și eu pot să sprijin propunerile făcute de domnul Lockegaard, însă în domeniul sportiv eu aș cere să mergem puțin mai departe decât uh, lucrurile pe care le-am cerut anul trecut. Anul trecut cerusem 10 milioane de euro. Știm că în cadrul acestor negocieri este ca și în cadrul negocierilor pentru un contract colectiv de muncă se cere mai mult și se obține mai puțin. Uh, dacă data trecută am uh, cerut 10 milioane și acum vom cere doar 6 milioane, până la urmă vom obține doar un milion și jumătate. Așadar, poate ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi mai bine să păstrăm linia pe care am avut-o anul trecut și să cerem aceeași sumă pe care am cerut-o anul trecut. Mă miră de aceea uh, puțin după ce ne-ați explicat de important este acest domeniu și după ce ne-a spus că vă doriți un program Uh, mai durabil, pe o perioadă mai lungă, uh, spuneți că, de fapt, Comisia nu a prevăzut niciun fel de fonduri pentru acest domeniu. Dacă îmi amintesc bine, anul trecut, în propunerea Comisiei, se regăsea totuși o sumă mică, desigur, nu um, era suma pe care ne-o doream noi. Dar poate ar trebui să ne gândim care ar fi cea mai înțeleaptă soluție tactică? Cele 6 milioane sau să, să cerem din nou 10 milioane pentru a obține până la urmă cele 3 milioane? Cam atât am dorit să spun. Vă mulțumesc, doamna La acum. Îți mulțumesc, uh, Doris. Și noi, uh, verzii, sprijinim uh, propunerile lui Morten. Și amendamentele, după părerea noastră, pot fi susținute. În ceea ce privește uh, propunerea doamnei Evert de a ne gândi la strategia pe care o, o avem, uh, da, suntem de acord cu acest lucru. Trebuie să ne gândim care va fi strategia pentru următorul buget și pentru următorul cadru uh, financiar multianual. Cred că avem nevoie de mai multe cunoștin- cunoștință și de mai multă cercetare în uh, domeniul uh, sprijinirii diversității culturale în domeniul digital. Există mai multă dezbatere, există diferite opțiuni din partea comunității uh, in, de pe internet și eu cred că ar trebui să investim mai mult în cercetarea în acest domeniu pentru a găsi noi modele pentru a, uh, finanța în mod durabil diversitatea culturală în această eră digitală și sper că vom găsi Uh, sprijină această comisie pentru proiectul nostru. Acum, în ceea ce privește strategia de comunicare, trebuie să spun că noi suntem furioși când auzim um, ce se va întâmpla. Data trecută, uh, când am avut posibilitatea să discutăm cu doamna comisar uh, Reding, dânsa dumnei a renunțat la această idee la, de rețea de, tele, de televizor și a trecut la uh, ideea distribuirii de uh, broșuri, lucruri tipărite cetățenilor. Cred că nu este bine să ne întoarcem în trecut și, desigur, ceea ce dorim este să facem, este să creăm rețele radio și de uh, televizor pentru a avea într-adevăr o, o rețea pe lângă Euronews. Și acest lucru să se să se adreseze îndeoseb unor regiuni care nu sunt acoperite de Euronews, cum ar, veni, cum ar fi nordul Germaniei și alte regiuni. După părerea mea, Comisia Cult nu poate accepta ce face uh, doamna comisar, deoarece ea nu respectă deloc cererile noastre. Așadar, cred că nu există o altă posibilitate decât să ne exprimăm foarte clar interesele și să îi uh, comunicăm, doamne comisar Reding, că nu acceptăm uh, cele spuse și nu acceptăm faptul că nu ține seama de interesele noastre. Vă mulțumesc. Doamna Hannibal. Thank you, Chair. Um, I'd, I'd like to endorse... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt și eu de acord cu ce au spus antevorbitorii mei în legătură cu uh, formarea continuă și uh, problema legată de cunoaștere e o idee bună. În legătură cu sportul, cred că putem uh, alege să cerem cât de mult putem și uh, să sperăm că obținem ceva rezonabil. Cel puțin uh, în felul acesta ne putem uh, asigura că obținem finanțarea de care avem nevoie. În ceea ce privește strategia de comunicare, nu știu dacă vom discuta sau nu acest subiect la reuniunea coordonatorilor, dar cred că devine tot mai evident că ceea ce face Uniunea Europeană la ora actuală nu funcționează foarte bine. Sunt de acord că din perspectivă britanică situația se vede uh, foarte sumbru, dar uh, dacă avem intenții serioase de a informa cetățenii europeni în legătură cu ultimele evoluții și dacă vrem într-adevăr să comunicăm cu ei, uh, într-un mod semnificativ, cred că nu facem lucrurile așa cum trebuie. Cred că situația se înrăutățește mai degrabă decât să se îmbunătățească. Și cred că e nevoie de cel puțin o strategie care să meargă, care să funcționeze și care să se asigure că oamenii știu ce se întâmplă aici și că înțeleg că noi uh, facem eforturi, că avem uh, o atitudine constructivă și că lucrăm uh, în uh, favoarea și în beneficiul cetățenilor Europei. Cred însă că vom avea nevoie și de timp pentru a pune la punct o astfel de strategie. Mă bucur că domnul Lockegaard a adus în discuție acest subiect, dar nu cred că putem lua acum o decizie finală. Avem nevoie de timp pentru ca grupurile din Parlamentul European să discute subiectul cum se cuvine doamnă președinte, dar aveți uh, termenele limită, vă rog să țineți cont de ele. Doamna Șache are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, uh, Morten, pentru această introducere privitoare la buget. Ca olandez îmi dau seama că suntem într-o situație dificilă, că trebuie să facem mai mult cu resurse mai puține și este greu să găsim uh, cea mai bună cale de eficiență, în special când uh, ultimele tehnologii ne permit uh, transmiterea informațiilor în mod mai eficient. Voi analiza bugetul pentru a vedea ce oportunități se pot crea și voi, vă voi prezenta și un posibil proiect pilot am avut uh, recent o audiere privind uh, ocaziile de uh, pregătire oferite tinerilor. Avem în Olanda o școală um, de weekend pentru tineri care oferă programe educaționale foarte interesante, tot felul de ateliere um, profesionale pentru, uh, sau uh, ateliere pentru uh, doctori, polițiști la care predau, de fapt, doctori, polițiști, avocați și așa mai departe. Acest proiect pilot propune furnizarea de fonduri pentru proiecte similare, în special pentru școli de vară europene, bazate pe același concept care să um, contribuie la crearea de uh, abilități internaționale și să încurajeze mobilitatea la nivel european. Cred că trebuie să cooperăm pentru a ne asigura că această linie bugetară atât de importantă pentru noi uh, beneficiază de atenția cuvenită. Mulțumesc. Doamna Costa are cuvântul. Ringrazio mult relatore uh, Mulțumesc foarte mult raportorului am trei observații. ceea ce um, solicită raportorul în legătură cu prioritățile și cu anumite uh, creșteri uh, de fonduri uh, sunt solicitări foarte rezonabile și pertinente. Avem uh, câteva cifre aici. Anul 2012 este anul în care uh, se va trece la cadrul financiar uh, multianual. Am avut o audiere la care a participat și raportorul și atunci ni s-a spus că în anul 2012 vom primi câteva indicații legate de viitor. Însă pentru mine asta e egal cu zero. Nu se poate spune că uh, aceasta este problema care ne preocupă cel mai mult. Eu am o atitudine mai degrabă critică. În general. Am observat că noi dorim să avem o politică euro-mediteraneană care să promoveze cooperarea în domeniul educației și a informării cu uh, țările terțe, însă văd că la toate nivelurile se fac reduceri bugetare, de fapt, că bugetul este redus. Recent uh, s-a uh, luat o rezoluție în care se insistă pe creșterea cooperării în domeniul culturii. În al treilea rând, mobilitatea tinerilor. Suntem incoerenți. Cerem să ca tinerii să învețe pe tot parcursul vieții. Comisia ne-a spus că se va, face, uh, se va crește bugetul pentru uh, programele de mobilitate pentru tineri. Și noi cerem să se facă această creștere. În privința comunicării acum. Cred că avem uh, o atitudine foarte ciudată în privința comunicării. În trecut, Comisia a avut programe foarte interesante în acest domeniu. Însă, iată că se reduce și bugetul pentru comunicare. Ce facem? Doar ne, ne spun povești frumoase sau pur și simplu Comisia nu are încredere deloc în Parlament? avem fonduri pe care nu le folosim. Cred că o întrebare validă este ce uh, ar trebui să facem cu aceste fonduri. Am mai adresat această întrebare comisiei și cred că trebuie să o adresez încă o dată. Cred că comisia mai degrabă face uh, declarații politice decât să aibă o abordare interinstituțională. Comisia pare să uh, deruleze acum un fel de campanie politică dar cred că această decizie este uh, destul de riscantă. Văd că bugetul uh, pentru programul Cultura pentru 2013 a scăzut cu 7 milioane. Am uh, înțeles eu greșit sau este un dezechilibru acolo între creditele pentru între credite? Vă mulțumesc, pot și eu să sprijin cele spuse de domnul Lockegaard. Nu aș dori să spun foarte multe lucruri. Am o singură remarcă suplimentară. Este vorba de strategia de comunicare și mă interesează să știu dacă putem vedea cât de eficientă este această strategie. Noi ne aflăm într-o situație în care um, ideea de Europa este în pericol. Astăzi, uh, orice lucru care se spune despre Grecia, de exemplu, distruge multe lucruri la care am lucrat foarte mult timp. Și acest lucru reprezintă o problemă. Și mă interesează dacă am putea cere efectuarea unui uh, studiu care să ne uh, spune clar cât de eficientă este asemenea uh, strategie de comunicare. Poate putem învăța cum putem deveni mai uh, eficienți și cred că acest lucru ar fi foarte util. Vă mulțumesc. Lockegaard, you have the floor and then we... Doamna Lockegaard, aveți cuvântul și apoi încheiem discuția. Vă mulțumesc. Nu? Așteptați un moment. Comisia. Briefly, I mean, uh... Reprezentantul Comisiei. Uh, your plans to have a, a focused uh, priority Da, noi am încercat să stabilim prioritățile și salutăm Um, abordarea dumneavoastră de a pune în prim plan um, învățarea continuă și sportul. În ceea ce privește sportul, um, de ce nu a propus Comisia niciun fel de fonduri pentru anul 2012? Vă pot explica cum funcționează uh, lucrurile. După cum știți, 2011 uh, este ultimul an de acțiuni pregătitoare și conform regulamentului financiar, Comisia trebuie să propună un nou uh, Uh, program sau să creeze un temei juridic și noi lucrăm tocmai la acest lucru pentru perioada de după 2013. Desigur, și Parlamentul uh, poate uh, propune în continuare un nou proiect pilot în domeniul sportului. Și după cum am spus, noi uh, sprijinim depășirea acestei uh, lacune între 2011 și 2014. S-a pus de asemenea o întrebare referitoare la bugetul pentru tineret, de ce acesta nu a fost crescut mai mult. E bine, trebuie să ținem cont de faptul că baza pentru munca noastră o reprezintă uh, planificarea multianuală pentru programele noastre și uh, în anii anteriori, programele pentru tineret au primit mai mulți bani mulțumită eforturile dumneavoastră și noi riscăm să am fi riscat să reducem bugetul pentru anul 2012 dacă am fi urmat uh, planificarea multianuală. Comisia nu-și dorește acest lucru. Noi am adăugat mai multe fonduri la această linie bugetară pentru a ne asigura că există o, o creștere bugetară pentru acest, uh, pentru acest domeniu. Deci, pentru anii 2011 și 2012 există o creștere bugetară în ciuda uh, formei prevăzute în planificarea multianuală. În concluzie, așadar, salutăm uh, direcția în care uh, doriți dumneavoastră să, să mergeți. Suntem de acord cu amendamentele pe care le-ați înaintat și, ca de obicei, vom face remarcile tehnice necesare. Vă mulțumesc. Este cineva din, din partea Direcției Generale de Comunicare, din partea Comisiei? Se ascunde cineva? Nu. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Ne-am întâlnit cu domnul Lockegard, în care ne-am uh, prezentat uh, părerile noastre în legătură cu unele comentarii ale domnului Lockegaard. Cred că în ceea ce privește acest dialog pe marginea strategiei de comunicare are loc deja de ceva vreme. Anul uh, trecut Comisia dumneavoastră și-a exprimat îndoile referitoare la existența unei asemenea strategii. Noi ne-am uh, prezentat, ne-am prezentat un uh, raport în acest punct de vedere și noi am considerat că abordarea noastră uh, ar trebui să fie suficientă și doamna Reding a venit la comisia dumneavoastră și a prezentat un raport, o comunicare și pot să vă spun că noi luăm în serios toate comentariile dumneavoastră și vom reveni pentru a continua această discuție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Lockegaard, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Aș avea câteva remarci în, în ceea ce privește lucrurile spuse despre sport, poate, sunt de acord, 6 milioane nu reprezintă cifra corectă. Trebuie să discutăm acest lucru. Am primit o explicație acum din partea Comisiei despre cum funcționează lucrurile. Cred că putem, uh, com- uh, putem compara această sumă de 3 milioane, 6 și 10 milioane, deoarece discutăm de o perioadă de 3 ani. Dar oricum, eu îmi dau seama că această cifră poate nu este suficientă și poate va trebui să clarificăm acest lucru în decursul negocierilor. Deci puteți să spuneți, să cereți 10, 20 de milioane, 30 de milioane, eu nu am nicio problemă cu acest lucru. Apoi, câteva remarci în legătură cu comentariile pe care le-am auzit uh, referitoare la politicile de comunicare. Este foarte clar că eu am o opinie diferită. Sunt de acord că acest lucru trebuie discutat în cadrul uh, grupurilor. Cred că ar fi foarte bine dacă cât mai repede coordonatorii din uh, comisie ar putea să discute acest lucru și apoi, dacă este să discutăm despre un calendar, am lucrat la acest lucru deja de un an și jumătate și aș dori să aduc aminte membrilor că cu toții ați votat pentru raportul meu anul trecut, au fost făcute 50 de propuneri, de sugestii diferite și niciuna nu a fost uh, urmată. Cu toate că am votat cu toții pentru, pentru acest raport. Deci, dacă dorim să vorbim despre comunicare doar în momentul în care ținem discursuri, vom ajunge, ajungem în momentul în care chiar trebuie să trecem la acțiuni. Trebuie să vedem exact ce credem noi că este cel mai adevărat lucru pe care trebuie să-l facem. Vă aduc aminte că cu toții am negociat acest uh, raport timp de câteva luni anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte. Și după părerea mea, ajungem încet încet la termenul limită din punct de vedere al timpului și trebuie să avem această discuție în cadrul discutării bugetului. Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește diferitele linii bugetare voi lua în serios amendamentele dumneavoastră. O să vă spun că termenul limită de depunere a amendamentelor este 27 iunie și după cum a spus doamna președinte, va exista un alt termen limit în data de 14 iunie. Aștept cu nerăbdare însă negocierile și vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost prezenți. Am ajuns la sfârșitul ședinței de ziua de astăzi. A, nu? Domnul Fisas. Da, a fost dorința mea de să fi încheiat ședința. Îmi cer uh, scuze, uh, Santiago. Ești foarte important și sportul este foarte important. Președinta, gracias, Doris. Estás perdon. Vă mulțumesc. Doris, te iert fără nicio problemă. Am avut deja un prim schimb de vederi, destul de foarte extins. Și pe de altă parte, cred că a fost foarte interesantă dezbaterea pe care am avut-o și au fost foarte interesante contribuțiile tuturor colegilor. Adevărul e că practic am terminat raportul sub forma lui final. Acum trebuie doar să-l adaptez la regulile privind uh, spațiul. Știți că nu putem scrie cât de mult uh, dorim, deci trebuie să respectăm aceste reguli cât mai mult. În iulie va fi prezentat uh, raportul în fața comisiei noastre, iar acum nu vă voi explica decât uh, liniile generale ale acesteia, deoarece dezbaterea propriu-zisă va avea loc în luna iulie. În ceea ce privește sportul, avem două frontiere clare. În primul rând, principiul subsidiarității statelor membre, pe care trebuie să respectăm, și în al doilea rând, specificul sportului. Competențele și puterile pe care le au diferitele federații sportive. Însă, acest, această specificitate nu trebuie să fie regula generală, ci trebuie să analizăm lucrurile de la caz la caz. Voi rezuma acum principalele idei, nu știu, poate ulterior e mai bine să-mi adresați întrebări, eu voi încerca să vă răspund și vă asigur că în acest raport voi încerca să uh, nu exprim prea multe idei ale mele, să nu fiu prea lung. Ceea ce privește, în primul rând, promovarea sportului în școli, sportul ca factor de integrare a multor colectivități. Sprijinul față de sportul în rândul persoanelor cu handicap. Și aici există destul de multe idei. Dezvoltarea sportului feminin, mai ales în ceea ce privește subreprezentarea femeilor în instanțele de conducere. Un alt aspect, combaterea dopajului. Aici am o propunere care ar putea fi destul de riscantă, și anume să se crea, creeze o uh, delegației a Tribunalului de Arbitraj într-o țară europeană, de exemplu în Luxemburg sau la Bruxelles. Combaterea violenței pe stadioane și aici fac o propunere pentru a stabili o listă cu huliganii care să fac obiectul unei interziceri de a participa la evenimentele sportive din Europa. Bineînțeles, sprijinul pregătirii sportivilor profesioniști, acele cariere duble, programe de tutorial, de mm, programe tutoriale în timpul pregătirilor universitare. O altă temă pe care nu am menționat-o anterior e găsirea unui echilibru adecvat între sport și mediul înconjurător. Sporturi cum e schiul, golful care au loc în natură, deci aici trebuie să găsim un echilibru. Ceea ce privește dimensiunea economică. Subliniem importanța voluntariatului. 35 de milioane de europeni sunt voluntari. Fără ei ar fi foarte greu să ne menținem sistemul sportiv actual, mai ales dacă ne gândim la sportul de la bază, grassroots sport. Deci trebuie găsit un cadru juridic și economic pentru cluburi și asociații. Știu că asta depinde de diferitele state membre, însă ar fi un îndemn lansat către acestea pentru a sprijini printr-o fiscalitate specifică diferitele cluburi și asociații. Deci eu nu vorbesc despre cluburile profesionale, ci cele de amatori. Și de asemenea o politică de mecenat corespunzătoare. S-a vorbit de asemenea foarte mult despre reglementarea pariurilor. E o temă foarte importantă, după părerea mea. Un principiu de bază ar fi aici recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală a organizatorilor de evenimente sportive. Aceasta ar fi o formă pentru a evita ca um, pariurile făcute de casele de pariuri să se facă uh, pe absolut orice. Acum, vânzarea de drepturi de televiziune centralizată. Aici este foarte afectată mai ales țara mea. În ceea ce privește organizarea sportului, un sprijin clar față de modelul sportiv european, care se bazează pe federații, pe cluburi și pe voluntari. Deci modelul nostru nu are nimic de a face cu cel american și cred că trebuie să sprijinim modelul european. Nevoia de a avea o guvernare așa cum trebuie. Noi respectăm autonomia federațiilor, însă, în schimb, trebuie să le cerem acestora un adevărat sistem democratic. Acei stakeholders din diferitele grupuri trebuie să fie suficient de bine reprezentate în instanțele sportive. Deci să existe o adevărată democrație și o adevărată transparență în cadrul federațiilor. Un alt lucru, integritatea competițiilor sportive. Eu propun ca statele membre să penalizeze orice formă de atac în timpul competițiilor sportive. Deci eu cred că aici trebuie adoptate măsuri foarte drastice, asta prin crearea unui delict penal. Reglementarea activității agenților. O altă temă importantă care are de a face cu transferurile. Eu cred că trebuie să le reglementăm, nu cum cere FIFA să dereglementăm, ci din potrivă chiar să cerem ca aceștia să aibă anumite studii universitare, să-și aibă domiciliul fiscal într-o țară europeană și nu într-un paradis fiscal. De asemenea, cerem să se stabilească o listă cu jucătorii pe care ei îi reprezintă și cu uh, remunerațiile pe care le primesc. Deci, ideea e să veghem la o transparență cât mai sporită. Un capitol nou, important, e cel privind cooperarea cu țări terțe. Trebuie să ne asigurăm ca în toate acordurile de cooperare să se discute despre anumite probleme, cum ar fi exploatarea sportivilor minori, pirateria transmisiilor sportive, pariurile ilegale, deoarece foarte multe case de pariuri își au sediul în țări care nu se află pe teritoriul Uniunii Europene. Cred de asemenea că am putea sprijini politici de dezvoltare prin intermediul sportului, politici pentru a îmbunătăți sănătatea, pentru a încuraja includerea anumitor uh, colectivități și, de asemenea, pentru a îmbunătăți situația femeilor în țările în curs de dezvoltare. Un alt aspect, identitatea europeană a sportului. Vă reamintesc că articolul 165 din Tratatul de la Lisabona vorbește despre dimensiunea europeană a sportului, deci nu eu am inventat asta. Eu propun să avem o zi europeană a sportului, să sprijinim ideea de a avea capitale sportive, să stabilim de asemenea o listă cu sporturile tradiționale și să sprijinim uh, răspândirea acestora, de asemenea să se utilizeze, să se arboreze steagul european la, manifest, la evenimentele sportive, uh, de asemenea, sportivii să arboreze atât steagul din țara de origine cât și cel european și de asemenea un program pilot de tip Erasmus, de mobilitate a sportivilor. S-a vorbit despre asta când discutam și despre buget și cred că majoritatea grupurilor politice își dau sprijinul față de o astfel de idee. Vreau, bineînțeles, să le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare Bineînțeles, eu sunt gata să colaborez cu toți raportorii din umbră de la diferitele grupuri politice, dar și de la alte comisii care vor avea un aviz. Deci sunt dispus să vă răspund la orice întrebări. Aș putea să vorbesc și mai mult, însă cred că am reușit să vă fac un rezumat cu principalele aspecte ale acestui raport. Santiago, vielen Dank. Jetzt... Îți mulțumesc, Santiago. Există cinci uh, vorbitori. Domnul Bellet este primul. Mulțumesc uh, uh, foarte mult, domnul președinte. Voi fi foarte concis și foarte precis. Trei chestiuni scurte și concrete. În primul rând, o chestiune legată de integritate. Santiago a vorbit uh, despre uh, integritate și despre agenții jucătorilor. E foarte important nu doar uh, să copiem din propunerea legată de codul fiscal, dar nici nu cred că e bine să facem mai mult rău decât bine. Cred că trebuie să venim cu un motiv, cu un model alternativ în ceea ce privește uh, acest uh, subiect al integrității. Comisia poate că ne poate spune câte ceva, pentru că zilele acestea are um, loc un dialog între Comisia și um, agenții jucătorilor, între ligile sportive și cred că este foarte important uh, să ținem uh, cont de propunerile care se fac la acele discuții și să încercăm să le integrăm în raportul legat de FIFA. În legătură cu uh, statutul, uh, cu statutul uh, cluburilor sportive, această propunere este importantă. S-a vorbit mai de mult de drepturile cluburilor sportive de a avea un statut social, dreptul de a avea un număr de asigurare socială, de a plăti impozite. Dar există și obligații pe care aceste cluburi le au. Uh, și cred că ar fi o idee bună să încercăm uh, să creăm uh, bune practici și să dăm exemple uh, bune în acest sens. Ultima chestiune, doamna, preș- doamna președinte, încă o dată ceva legat de integritate și specificitate. Noi acordăm foarte multă importanță acestui subiect Good governance, the governance within the, uh, Și este foarte important să se vorbească în raportul um, FISA uh, despre um, de, și despre FIFA, pentru că multe s-au întâmplat uh, în ultimele săptămâni în legătură cu FIFA. Și ultimele evoluții, cred că ar trebui să se reflecte într-un fel și în raportul FISAS. Uh, S-a ales un nou președinte al, um, al FIFA și acum FIFA are uh, o inițiativă de a crea un fel de consiliu al înțelepților, uh, între ghilimele, un, care să să facă investigații. Se pare că Henry Kissinger și Placido Domingo ar putea să fie membri ai acestui Consiliu al Înțelepților. Nu știu dacă o idee atât de bună. Dar, uh, oricum, uh, nu putem fi de acord cu ceea ce a propus uh, FIFA și cred că prin raportul FISA, comisia noastră poate transmite un mesaj clar în acest sens. Suntem de acord cu tratamentul specific al um, organismelor de conducere dar cred că trebuie să impunem uh, derularea unei anchete cu adevărat independente la FIFA, pentru că este dreptul tuturor uh, fanilor sportului uh, să aibă parte de o anchetă independentă. Doamna Sanibel are cuvântul. Da, voi citi o declarație a domnului Ivan, care nu poate fi astăzi aici și m-a rugat să vă citesc această declarație în numele său. Dar înainte de aceasta, aș vrea să fac câteva comentarii. Sunt uh, de acord cu uh, intervenția antevorbitorului meu în legătură cu FIFA. Cred că ar fi bine ca aceste lucruri să se reflecte în raport. De asemenea, aș vrea să îl susțin pe raportor în ceea ce în, a spus uh, în legătură cu femeile, care sunt, într-adevăr, subreprezentate în acest domeniu. Vă mulțumim pentru că ați introdus în raport acest element. Doamna președinte, nu, nu ne citiți. Vă rog să îi transmiteți domnului Fisa să acel document și vă rog să nu uh, creăm un precedent acum, uh, să începem să citim declarațiile membrilor care nu vin uh, la ședință. Deci vă rog să-i dați declarația domnului Fisa și o va lua în considerare. Kiitos, Domnul Tacula, vă mulțumesc urheilumiehenä myös, että meillä on nyt tilaisuus. În primul rând aș vrea să vă spun că în calitatea de sportiv sunt foarte bucuros să văd că putem vorbi despre sport și despre problemele care pândesc sportul. E foarte interesant să vedem că în comunicarea Comisiei se vorbește tocmai despre combaterea dopajului. Se vorbește mai exact despre meciurile aranjate. În Finlanda, din păcate, mai apar astfel de cazuri de jocuri, de meciuri aranjate. Și știu că reputația are foarte mult de suferit. În cazul unui sport autohton finlandez, PESA, PALO, deci s-a demonstrat că practic foarte multe competiții erau aranjate. Lucru complet nefast. Să nu uităm de asemenea că sportul e un sector în care se produc foarte mulți bani și un procent foarte ridicat uh, din PIB-ul european provine practic din sport. De deci sportul e un sector economic foarte important. E un sector important de asemenea și pentru formarea tinerilor, deoarece mulți dintre aceștia iau pe sportivi drept idoli. Deci e imposibil să avem un astfel de mesaj atât de nefast din partea sportului, deoarece foarte mulți urmează sportivii ca pe niște modele, deci e imposibil să avem astfel de meciuri aranjate. Deci eu aș vrea să se țină cont despre asta. Doamna Boscurt. Dank u vooral vragen aan de rapporteur. Eh, dank pentru. wel voor de... Mulțumesc, domnule președinte. Am um, câteva întrebări pentru domnul raportor. Îi mulțumesc în primul rând pentru introducere. Când vorbiți despre Tribunalul European Antidopaj, doriți să luăm din competențe organizației OADA și în ceea ce privește um, interzicerea participării la um, evenimente sportive a huliganilor. Aș vrea să știu mai multe lucruri. Sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de mai multă transparență, de um, o bună conducere a FIFA, pentru că uh, altfel vom strica uh, reputația sportului. Uh, și da, sunt de acord cu faptul că e nevoie de o evaluare independentă, dar avem nevoie, în primul rând, de o analiză uh, corectă și că se va face uh, ceva și cu rezultatele acestei investigații. Păimuie wszystko i to też chciałem przede wszystkim pogratulować. Cred că domnul uh, Santiago s-a referit la foarte multe lucruri, de fapt la toate aspectele în acest raport și îl felicit pentru cât de bine a acoperit toate aceste aspecte. În uh, prima fază raportul a fost, uh, este mai mic și poate vom uh, înainta câteva amendamente. Politica de export eventual ar putea să fie sprijinită din, din, din, din mai multe puncte de vedere din Fondul European de Dezvoltare Regională. Există acest uh, instrument la dispoziție și din cele 100 de milioane de euro, poate o parte din ei ar putea fi uh, investiți în uh, infrastructura sportivă necesară. Cred că acest lucru este foarte important pentru comisia noastră. Și apoi o altă remarcă. Acest raport este foarte larg, însă, după părerea mea, ar trebui să mai fie adăugată un, ar trebui să mai fie adăugat un lucru. Uh, nu am uh, discutat despre uh, toate aspectele. Există niște aspecte uh, cheie ale sportului și trebuie să ținem seama de mai multe resurse, pentru că altfel am, putem să sprijinim sistemele naționale când este vorba de sprijinirea modelelor um, inovatoare. Mulțumesc, Emma. Îți mulțumesc, Santiago, pentru munca continuă pe care ai investit-o în acest raport. Um, apreciez acest lucru. Aș dori să mă um, refer la conferința organizată uh, de către mine. Uniunea Europeană trebuie să asigure o valoare adăugată în ceea ce privește abordarea de jos în sus. Când discutăm despre situația economică în uh, contextul finanțării acestor uh, uh, sporturi, este foarte clar că trebuie să protejăm schemele de finanțare care există deja nu trebuie să uităm că avem un rol în protejarea acestor uh, fluxuri financiare și poate că nu avem nevoie de noi modele și pentru acest lucru avem nevoie de transparență și de o bună guvernanță și știu că sprijin acest lucru. În același timp, trebuie să respectăm autonomia acestor uh, organizații. Toți actorii trebuie să fie reprezentați la aceste întâlniri. Acest lucru este foarte clar pentru mine și sprijin de asemenea ideea acestui program Erasmus pentru uh, sport. Nu știu dacă este foarte bine să existe acest steag european la toate competițiile sportive. Cred că acest lucru trebuie să fie să se întâmple pe o bază uh, voluntară. Cred că nu putem uh, să dublăm lucrurile, să adăugăm o mai mare povară administrativă din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Domnul uh, Escoria Marco. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Santiago are, cred, uh, abordarea potrivită în acest raport, care este unul foarte uh, larg. A amintit punctele principale. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, un lucru subliniat deja în cadrul ultimei dezbateri faptul că își dorește o capitală europeană a sportului. Acest lucru este, reprezintă o noutate pe care am putea-o noi introduce prin intermediul acestui raport. Un alt punct la care s-a referit deja Santiago, dar care, după părerea mea, ar trebui să fie aprofundat, avem nevoie de mai multe femei în sport. Este vorba aici de colaborarea cu statele terțe și în cadrul acestei uh, cooperări am putea să protejăm mai mult uh, drepturile femeilor care în anumite țări au întâmpină dificultăți în exercitarea unor sporturi. Și acest lucru nu ar trebui să-l uităm și în contextul Jocurilor Olimpice care vor fi organizate anul 2012. Apoi, um, trebuie să punem un accent mai mare uh, pe instalațiile uh, sportive. Deseori nu poate fi făcut un sport, deoarece nu există sala uh, de sport potrivită. Nu există întotdeauna structurile necesare și poate uneori putem oferi un ajutor concret și în sensul renovării și înnoirii sălilor de sport. Nu discut aici de uh, Uh, instalații sportive care să fie folosite pentru jocuri olimpice, dar instalații sportive um, simple. Importanța sportului a fost subliniată de colegul Fisas și cred că nu putem uh, evita um, practicarea sportului în uh, instalații moderne. Doamna Costas. Mulțum- și eu îi mulțumesc colegului Fisas și doresc să adaug două lucruri. Mă bucură faptul că a încercat să trateze uh, toate punctele posibile în acest raport. Este important să creăm o legătură între diferitele uh, fonduri, să creăm aceste sinergii despre care se tot vorbește. În ceea ce privește inițiativa rolului femeilor în sport, apreciem acest lucru, dar este vorba de o temă importantă. În Italia, de exemplu, am văzut foarte clar că femeile câștigă mai multe medalii decât bărbații, dar nu se, sportul practicat de femei nu este suficient de sprijinit. Apoi un alt punct. Oare cerem prea mult Ne dorim, desigur, să se practice mai mult sport, să existe mai multe săli de sport. Uh, așadar, uh, cerem prea mult dacă ne dorim pe viitor anumite standarde în ceea ce privește municipalitățile. De exemplu, câte săli de sport ar trebui să existe în cadrul uh, fiecarei comunități Um, s-au spus aici anumite lucruri în ceea ce privește lucrurile care pot fi oferite de uh, comunitățile uh, locale. Poate Comisia și statele membre ar putea să creeze un indicator din acest punct de vedere. Apoi, în ceea ce privește capitala europeană, acest lucru este foarte important, eh, interesant pentru Parlament. Doamna Hannibal, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat din nou cuvântul. Aș dori să fac și eu câteva remarci în legătură cu uh, lucrurile importante pentru grupul uh, socialiștilor și democraților. Unele lucruri au fost spuse deja, dar după părerea mea, poate raportorul ar dori să afle care, este, uh, care sunt lucrurile importante pentru noi. Incluziunea socială și protejarea grupurilor sociale dezavantajate sunt foarte importante pentru noi. Și cred că Uniunea Europeană poate să aibă un rol important aici. Sunt de acord cu doamna McClarkin. Trebuie să avem o uh, Um, valoare adăugată și cred că aici am putea să facem acest lucru um, și sunt de acord cu toate cele spuse de către, în ceea ce privește dopajul. Acesta trebuie să dispară din sport și de, de asemenea trebuie să abordăm problema violenței în sport, care reprezintă în continuare o problemă mare. V-ați uh, referit, v-ați referit și la aspectul sănătății, care este foarte important, mai ales pentru tineri. Tinerii trebuie să practice sport când sunt uh, la o vârstă fragedă, cât mai fragedă și deoarece acest lucru va avea consecințe pe parcursul întregii vieți. Și în ceea ce privește sănătatea, trebuie să nu uităm cât de important este acest aspect. Aș dori să, sub, să sprijin și cele spuse uh, în legătură cu pariurile. Vă vom sprijini în totalitate în propunerea dumneavoastră aici. Există uh, deja o declarație scrisă a membrilor acestei comisii referitoare la acest, uh, această temă specifică. Știu că dumneavoastră ați uh, acoperit foarte multe aspecte, însă am dorit să uh, sprijin aceste aspecte. <laughs> So Doamna președintă, trebuie să vedem dacă putem accepta uh, să fie citite lucruri de, din partea unor oameni care nu sunt prezenți. Nu, comisia. Astăzi văd că am probleme, deoarece mă grăbesc foarte mult. Please. Thank you, Madam Chair. Promit să nu mai fac așa ceva. Comisia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reacționez la multe lucruri care au fost spuse de domnul Fisas și de alți deputați. În ceea ce privește noul plan adoptat de Consiliul de Ministri pe 24 mai, după părerea mea, este vorba de cea mai importantă evoluție în domeniul sportului din ultimele luni. În acest plan, Consiliul a salutat uh, comunicarea Comisiei din ianuarie acest uh, an și sprijină lucrurile spuse acolo. În plus, stabilește un număr de priorități foarte clare pentru următorii trei ani. A creat pentru acest lucru șase grupuri uh, de, de lucru uh, tematice. Și aș dori să trec pe scurt prin aspectele cele mai importante, deoarece veți vedea că acestea reflectă lucrurile spuse în ultimele 25 de minute. Primul grup care se ocupă de acțiunile împotriva uh, dopajului, va pregăti acțiunile necesare în acest domeniu. Apoi, un alt grup referitor la buna guvernanță în sport ar trebui să creeze principiile de transparență în sport și aspectele legate de aranjarea meciurilor și așa mai departe. În ceea ce privește întrebarea domnului Belet referitoare la Uh, agenții sportivi, aș dori să spun că în luna noiembrie acestui an Comisia va organiza o conferință cu participarea tuturor actorilor relevanți și să sperăm că acest moment, momentul organizării conferinței va fi cel potrivit, uh, ținând seama de ceea ce se va întâmpla până atunci în cadrul FIFA. Al treilea grup de experți se referă la educație, pregătire și sport. Va uh, pregăti un ghid pentru cariere europene în sport. Apoi un alt grup, în ceea ce privește sănătatea, va promova activități uh, în acest domeniu, va asista Comisia în uh, elaborarea unor propuneri în ceea ce privește recomandările Consiliului al cincelea grup care se referă la statistică va sprijini colectarea de date și ultimul grup care se ocupă de finanțarea domeniului va recomanda consolidarea mecanismelor de finanțare, de, de finanțare ținând cont, mergând pe aceeași linie cu cele spuse de doamna McLaren. Comisia salută rezoluția Consiliului și acum ne vom concentra pentru ca aceste uh, grupuri, pentru, al, pentru ca al șaselea grup să funcționeze cât mai bine. Și în acest context lansăm mai multe studii care ar trebui să uh, sprijine activitatea acestor grupuri, mai ales în ceea ce privește aranjarea meciurilor, în ceea ce privește transferurile de uh, jucători și uh, asupra impactului, analiza de impact asupra îmbunătățirii situației uh, sănătății și a monitorizării sportului la nivel Uniunii Europene. Apoi, rezultatele unui studiu în ceea ce privește finanțarea uh, sporturilor, uh, sportului la bază vor fi publicate în următoarele săptămâni. În ceea ce privește uh, evaluarea acțiunilor din uh, anii 2009-2010, vor fi gata în următoarele săptămâni și vor fi încadrate în comunicarea care va fi publicată la sfârșitul acestei luni. Desigur, este vorba de ideea unui uh, posibil program de sport la care s-a referit și doamna comisar Vasiliu în această dupămasă, dar va fi uh, reflectată și în uh, propunerea comisiei referitoare la fondurile structurale. Și aici am răspuns propunerii și propunerii domnului Boris. Santiago, te rog pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi strădui să fiu cât mai subțint. Trebuie să vă spun în primul rând că m-am simțit oarecum frustrat când a trebuit să redactez acest raport. Sunt la al patrulea proiect de raport. Am, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, am primit uh, reacții foarte uh, Interesante, deci eu practic adun tot felul de informații și cred de asemenea că a fost important să vorbesc cu tot felul de oameni, cu asociații, însă spațiul e limitat din punct de vedere textual și am mare încredere și în amendamente, în ce pot aduce acestea, în ce pot aduce și eu cu amendamentele făcute, deoarece nu pot include totul în raportul inițial. Eu voi încerca totuși ca măcar telegrafic să includ totul. Acum, colegului Ivo Belet, în ceea ce privește integritatea, da, am un aliniat foarte special pe această temă, l-am redactat deja, nu știu dacă merită să-l citesc acum, însă, după părerea mea, integritatea e foarte importantă. Eu am încercat să evit să vorbesc de FIFA, de UEFA, să spun uh, lucrurilor pe nume, deci să vorbesc exact despre anumite instituții, deoarece nu credeam că trebuie să fac asta în raport. Eu m-am gândit că trebuie să ne bazăm pe niște principii interesa, uh, importante care trebuie respectate de toată lumea. Acum, în ceea ce privește agenții, am dialogat de, destul de mult cu aceștia, ne-am întâlnit, am vorbit și mi-au dat date m-au făcut să înțeleg anumite lucruri asupra cărora eu aveam o părere diferită inițial. Și deci am inclus și o serie din cerințele lor. Statutul cluburilor, am vorbit despre asta, e fundamental și vreau să vorbim și despre cluburile de dimensiuni mai mici, care de multe ori au mari greutăți financiare și deci finanțarea e foarte importantă pentru ele. Guvernanța, da, am discutat despre asta, e fundamentală. Specificitatea sportului uh, trebuie să existe, însă trebuie să analizăm lucrurile de la caz la caz și să primim ceva în, în schimb și anume o transparență și o democrație uh, și o democrație uh, de plină, deoarece fără asta nu avem cum să le dăm, să le oferim noi niciun avantaj. Doamne Hannibal, în ceea ce vește incluziunea socială, am vorbit deja despre asta, dar mi se pare că e fundamentală în, în sport. Sportul, de fapt, e metoda ideală pentru incluziunea socială a multor colectivități, atât în Europa cât și în afara acestea. Am vorbit de asemenea și despre sănătate, am spus și doamnei comisar, deci nu e important să vorbim doar despre sănătatea tinerilor, ci și pentru persoanele mai în vârstă. Domnului Teriu, problema meciurilor aranjate. Da, e o problemă foarte gravă, deci eu propun penalizarea în această situație. Importanța sportului reprezintă 3,65% din PIB-ul european și 5,4% din populați din locurile de muncă europene. Deci acestea sunt cifrele pe care le au care vă fac să înțelegeți cât de important este sportul. Doamnei Boscurt, precizările pe care mi le-a cerut. Eu nu mă opun uh, acestui tribunal de arbitraj. Acesta se află în Elveția și funcționează cu legislația elvețiană. Au o delegație în Australia și alta în SUA. Și mă întreb de ce nu ar putea avea una și în Europa comunitară. Sistemul juridic elvețian e foarte diferit de cel european. Și ce se întâmplă? Foarte mulți sportivi merg la acest tribunal de arbitraj, nu sunt uh, convinși de ce le spune acesta și după care recurg la jurisdicțiile uh, obișnuite. Deci dacă am avea un tribunal de arbitraj mai credibil, uh, care se bazeze pe jurisprudența și pe legile noastre, am fi mai credibili. Deci cred că ar trebui să studiem această posibilitate. Acum, lista huliganilor și interdicțiile. Cred că fiecare stat ar trebui să facă o listă cu cei violenți, cu comportament uh, rasist și printr-un sistem de cooperare să se întocmească o listă comună care să fie la dispoziția tuturor țărilor pentru a le putea interzice uh, prezența huliganilor la diferitele evenimente sportive. E o chestiune pe care trebuie să o studiem mai în detaliu, însă e o propunere. Deci despre FIFA am vorbit deja. Acum, în ceea ce privește, în ceea ce privește spusele domnului uh, Boris. Finanțarea, da, e o chestiune importantă. Eu voi propune ca fondurile structurale europene să fie folosite și pentru sport. Acum sunt folosite pentru uh, cultură, dar nu și pentru sport. Și dacă putem folosi și Fondul Social European, cu atât mai bine. Doamnei Clarkin, finanțarea, da, am vorbit despre asta. Cred însă că ar trebui să știm clar un lucru. Eu respect foarte mult autonomia federațiilor, dar și competențele statelor membre și să ne dăm seama că aici există o contradicție. Vrem să sprijinim sportul la bază, însă asta nu e o competență comunitară, ci națională a statelor membre și în multe cazuri chiar și regională. Putem da sfaturi, putem insista asupra faptului că această chestiune e primordială, însă e foarte greu ca noi să luăm măsuri de la Bruxelles, deoarece am încălcat acest principiu al subsidiarității, deci noi nu putem legiui în niște domenii care nu sunt de competența noastră. Și bineînțeles, eu vin din lumea federațiilor și eu respect autonomia sportului, însă, în schimb, aceste federații trebuie să fie reprezentative și uh, transparente. Și vorbind despre steag, aici nu era decât o sugestie. Domnului Scuria a menționat tema capitalei europene a sportului. Da, cred în asta. Eu cred că poate funcționa această idee cu două condiții. Ar trebui să avem o finanțare, chiar dacă e redusă din partea comisiei, și în același timp să avem un control exercitat pentru a vedea cum uh, se comportă. S-a vorbit despre femei, femeile în domeniul sportiv. E o chestiune foarte importantă. În țările de lumea a treia, asta poate duce la emanciparea femeilor, practic. Însă nu știu exact ce anume să propun în această privință, deoarece eu nu cred în uh, puterea cotelor. Trebuie să sprijinim integrarea femeilor, însă nu mi se pare corect. Nimeni nu a spus că ar trebui să existe un număr stabilit de femei în federații și așa mai departe. Noi trebuie să stimulăm ca asta să se întâmple. În încheiere, mă bucur foarte mult să aud că cei de la Consiliu sprijină o politică a sportului. E o noutate binevenită. Singurul lucru pe care îl cer e ca în comisiile care vor fi create să fie reprezentat și Parlamentul. Atât am avut, mulțumesc. Vielen Dank, Santiago. Îți mulțumesc, Santiago. Îți mulțumesc pentru munca foarte bună și pentru diversitatea raportului tău. Sper că te vei limita la uh, paginile, la numărul de pagini impus. Cred că putem închide acum uh, discuția. Uh, mulțumesc din nou comisiei. Comisia ne-a spus lucruri foarte uh, promițătoare. Nu am crezut mult timp că lucrurile sunt luate în serios acolo, dar se pare că situația este într-adevăr așa. Doamna comisar ne-a promis că poate până la urmă va obține un program în domeniul sportiv. Mai doresc să spun că Santiago își va prezenta raportul în iulie și când vom vota? Vom vota în luna octombrie. Foarte bine, mai avem suficient de, uh, timp la dispoziție și mai putem discuta cu Comisia. Acum închei într-adevăr ședința. Îmi doresc ca toți să fiți mâine la ora 9 aici. Îi, uh, îi rog pe toți cei care nu au nimic de a face cu ședința coordonatorilor să părăsească sala pentru a putea începe cât mai repede întâlnirea coordonatorilor.